So, uh... Stimați uh, colegi, bun venit uh, la această oră matinală, la reuniunea noastră. Le urez uh, bun venit colegilor. Sunt cel puțin doi în sală și sper că și alții vor veni. Problema este că am făcut foarte mult uh, pe drum din cauza summitului NATO, dar acum că se termină uh, summitul, sper că traficul va fi mai um, ușor. Îmi cer scuze față de invitații noștri pentru acest uh, public restrâns, însă îmi face o deosebită plăcere să îi urez bun venit oaspetelui nostru, domnul um, Bogdanov, reprezentant al președinției Bulgariei. Un călduros bun venit! Înainte să trecem la punctele de pe ordinea de zi de astăzi, aș dori să vă informez că primul dialog tripartit a avut loc ieri și am stabilit atunci metodele de lucru și am abordat subiectele cele mai dificile care au trebuit să fie negociate. Calibrarea MREL a fost un uh, subiect major, la fel și chestiunea subordonării acestor cerințe minime. Acestea au fost identificate ca domenii în care Parlamentul și președinția Consiliului au avut pozițiile cele mai îndepărtate. Totuși, um, următorul dialog tripartit va avea loc pe 26 septembrie și uh, avem un mandat să începem uh, trilogurile tehnice. Acestea sunt informațiile tehnice pe care am dorit să vi le transmit. Aș dori să vă informez și cu privire la procedura pe care o vom avea astăzi. Vom uh, da cuvântul președintelui Ecofin timp de 10 minute, după care vom avea 5 minute de întrebări și răspunsuri pentru fiecare întrebare. Așadar, colegii vor avea posibilitatea să pună și o a doua întrebare dacă se încadrează în slotul de 5 minute. În prima rundă vom uh, parcurge partidele politice, cel puțin cele care sunt prezente, după care vom, uh, vom lua aceeași ordine a grupurilor. Dacă ne mai rămâne și timp, atunci uh, vom continua cu intervenții spontane. Așadar, acestea fiind spuse, aș dori să îi urez bun venit domnului uh, Goranov, ministru de finanțe din Bulgaria. Aveți cuvântul 10 minute. Doamnelor și domnilor, pregătiți-vă să ascultați în limba bulgară. Domnule președinte, distinși uh, membrii ai uh, Comisiei uh, de Afaceri Economice și Monetare. Acum șase luni v-am prezentat prioritățile președinției bulgare a Consiliului European în domeniul um, aspectelor economice și financiare. La momentul respectiv am subliniat importanța unui dialog constructiv între Parlamentul European și Consiliu. Acesta este un factor cheie pentru atingerea obiectivelor noastre. Astăzi pot spune cu certitudine că rezultatele pe care le-am obținut împreună, datorită profesionalismului interacțiunilor noastre, uh, sunt importante și semnificative pentru viitorul Uniunii Europene. În timpul președinției uh, Bulgariei nu au existat uh, trialoguri active în domeniul serviciilor financiare. Totuși, aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru angajamentul de care a dat dovadă și pentru dialogul constructiv um, pentru a finaliza uh, dosarele și acest uh, dialog constructiv va continua sub uh, auspiciile președinției austriece. Președinția bulgară a lucrat cu maximă deschidere și transparență și a făcut tot posibilul să uh, echilibreze interesele diferitelor părți interesate. Am avut foarte multe consultări la nivel de expert și la nivel politic cu echipele din toate statele membre din instituțiile europene, de la organismele de supraveghere europene, de la asociațiile uh, mediului de afaceri europene și organizațiile consumatorilor. Am avut 196 de reuniuni ale organismelor Consiliului ECOFIN. Asta înseamnă cam 15% din toate reuniunile uh, organizate de administrația Bulgariei. În total au fost 37 de dosare ECOFIN și pe 18 dintre acestea am ajuns la o abordare comună a Consiliului sau la un acord politic cu Parlamentul European. Am făcut progrese extraordinare în domeniul legislației bancare și unul dintre principalele obiective ale președinției uh, bulgare formulate în uh, uh, programul comun al trioului de președinții au fost menite să genereze progrese semnificative în reducerea riscului bancar. În urma unor negocieri intense și în urma a peste 200 de reuniuni multilaterale și bilaterale, am reușit să negociem o abordare comună pentru pachetul bancar am uh, obținut un compromis pe chestiuni care sunt foarte complexe și uh, polarizate atunci când vine vorba despre pozițiile statelor membre. Adoptarea și introducerea de noi reguli vor avea un impact direct asupra asigurării stabilității financiare și creșterii încrederii în sectorul bancar și uh, cu siguranță acestea ne vor ajuta să depășim efectele crizelor economice și financiare cele mai recente. Acest compromis va deschide calea către discuții um, politice mai detaliate în ceea ce privește partajarea riscurilor în acest sector. La trei luni de la publicarea propunerii de regulament, de modificare a regulamentului 924 privind um, taxele sau comisioanele pentru tranzacțiile transfrontaliere și de schimb valutar, am agreat un mandat de negociere cu Parlamentul european. Acest lucru este bun pentru companii și pentru cetățeni, pentru că uh, există o problemă a comisioanelor atunci când se fac tranzacții um, în diferite valute la nivel transfrontalier. S-au făcut progrese semnificative și în discuțiile la nivel tehnic cu privire la propunerea de a institui o schemă europeană de garantare a depozitelor. Au fost uh, patru reuniuni și discuții constructive, în urma cărora președinția a propus un um, raport de progres echilibrat în ceea ce privește pachetul uh, legislativ Um, privind uh, obligațiunile. Nu am reușit, câteva progre- am reușit să obținem câteva progrese din mai 2018, deși nu a trecut foarte mult timp de atunci încoace. Am avut discuții detaliate despre acest dosar și am elaborat un text de compromis cu privire la regulamentul uh, referitor la tratamentul prudențial al acestor uh, obligațiuni. Președinția Bulgariei a lansat uh, negocieri intense cu privire la două propuneri legislative din uh, pachetul privind creditele neperformante. Progresele în acest domeniu sunt legate strâns de îndeplinirea priorităților președinției Bulgariei în ceea ce privește reducerea riscurilor în sectorul bancar și finalizarea Uniunii Bancare. Vom continua să uh, lucrăm la uh, clădirea și definitivarea Uniunii Piețelor de Capital. Ar trebui de asemenea să vă spun că președinția bulgară a obținut un compromis echilibrat cu privire la propunerea legislativă de instituire a unui produs paneuropean de pensii. În urma discuțiilor în Coreper, care au avut loc pe 19 iunie, am obținut un mandat de negociere între Consiliu și Parlamentul European. Sperăm că problema instituțiilor profesionale de pensii uh, va fi rediscutată în timpul negocierilor. Această propunere este importantă pentru Uniunea Piețelor de Capital. Și în septembrie, Parlamentul European va vota poziția Parlamentului și sper că acest proces va continua. De asemenea, am avut uh, succes în discuțiile noastre cu privire la pachetul de îndepărtare a obstacolelor în calea investițiilor transfrontaliere. Este un document care a fost publicat în martie 2018. După negocieri intense, am reușit să ajungem la un acord cu privire la un mandat de negociere cu Parlamentul European. Președinția bulgară a lucrat din greu la revizuirea sistemului european de supraveghere financiară. Acesta este un subiect uh, delicat din punct de vedere politic. Au avut loc șapte reuniuni uh, și evaluări aprofundate ale diferitelor componente și uh, a fost făcută și o propunere a Comisiei. Noi am sugerat alternative și am realizat progrese semnificative în discuțiile cu privire la a doua propunere de modificare a regulamentului privind infrastructura uh, de piață la nivel european. Scopul era de a consolida sistemul de supraveghere a contrapartidelor centrale. Am inițiat și discuții cu privire la uh, un uh, pachet pentru un uh, nou regim prudențial pentru intermediarii din investiții. Acest pachet uh, a întrunit un sprijin larg din partea statelor membre. Am lucrat de asemenea și la produsele de asigurări. În ceea ce privește politica de impozitare, am avut uh, multe așteptări, atât um, din partea cetățenilor, cât și din partea societăților. S-a pus uh, accentul pe combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale și împotriva uh, um, planificării fiscale agresive. Președinția bulgară a început să lucreze la șapte dosare deschise și s-a ajuns la un acord în martie 2018 cu privire la directiva DAC 6 care are legătură cu acordurile transfrontaliere. Acest lucru a fost important din punct de vedere politic pe de o parte, a existat uh, transparență fiscală și pe de altă parte am exprimat un uh, sprijin ferm pentru implementarea regulilor. Președinția noastră a acordat prioritatea acestui dosar și ne-am asumat angajamentul de a ajunge la un acord uh, timpuriu am realizat uh, patru întâlniri ale grupului de lucru și cinci din cele șapte texte de compromis au fost uh, aprobate la Coreper. După um, pregătiri intense, Ecofin a obținut un acord uh, asupra textului de compromis și pe 25 mai 2018 dosarul a fost închis. În ceea ce privește impozitarea economiei digitale, aceast, acest domeniu a fost recunoscut ca o prioritate a președinției noastre. Pe 21 martie, Comisia a prezentat un pachet cu privire la impozitarea sectorului digital, pachet care a fost uh, uh, asumat și de președinție. Am avut discuții în luna martie la o reuniune a Coreper pe 11 aprilie. Grupul de lucru de nivel înalt uh, din 18 aprilie și reuniunea informală a ECOFIN de la Sofia din aprilie 2018. Trebuie să răspundem uh, provocărilor astfel încât să ne ridicăm la standardele globale. A doua propunere a Comisiei uh, pentru Economia Digitală s-a referit la taxa pe serviciile digitale. Au avut loc patru reuniuni și au fost discutate articolele rând pe rând. Și în iunie am prezentat primul text de compromis uh, al directivei în ceea ce privește baza comună de impozitare a întreprinderilor în contextul discuțiilor uh, strategice pe marginea acestui dosar, care au avut loc uh, pe 17 ianuarie, președinția bulgară și-a declarat intenția de a se concentra pe definirea unei astfel de baze de impozitare la nivel european. Dacă doriți, aș putea să comentez și mai mult pe marginea acestui dosar, dar cred că putem să o facem mai târziu. În ceea ce privește impozitarea indirectă, ne-am uh, îndeplinit obiectivul uh, prioritar și am adoptat uh, propunerea Comisiei um, de a combate frauda la TVA. Acest lucru a fost important din punct de vedere politic, pentru că, din câte am înțeles, era foarte important uh, să întărim administ- cooperarea administrativă pentru a reduce frauda fiscală. Ne-am pus de acord asupra standardelor minime în ceea ce privește cota minimă de TVA, care este de 15%. Am făcut uh, eforturi pentru a introduce noul sistem final pentru perceperea TVA. Am vorbit și despre sprijinul pentru IMM-uri. Am început să lucrăm la propunerea Comisiei și la un regim special pentru IMM-uri. Am discutat și despre cota redusă de TVA ca parte a pachetului financiar. Pe 9 martie am avut uh, o conferință la nivel înalt în Sofia. Apoi, în mai, am început uh, activitatea tehnică pe marginea acestui dosar. Și am uh, distribuit propuneri pentru continuarea activității în Consiliu. De asemenea, am stabilit chestiunile care necesită discuții suplimentare. Având în vedere importanța reformelor structurale pentru a îmbunătăți eficiența economiilor în Uniunea Europeană, am lucrat la propunerea Comisiei pentru a consolida programul de reforme structurale. S-a ajuns astfel la o abordare comună a Consiliului uh, Discuțiile au uh, decurs foarte bine în cadrul semestrului european. Și în concluzie, activitățile în cadrul unei președinții nu se datorează unui singur uh, stat, ci mai multor oameni și uh, dinamicii activității noastre, care uneori este prea complicată. Dar atunci când um, avem înțelepciune și o viziune a viitorului, reușim să rezolvăm um, problemele politice. Orice opinie contează și, bineînțeles, și implementarea sa în practică. Mi-am depășit timpul de vorbire și vă mulțumesc pentru răbdare. Vielen Dank, Herr Goranov, für diese... Vă mulțumesc, domnule Goranov, pentru această prezentare cuprinzătoare și am dăm cuvântul acum reprezentanților grupurilor politice. Primul în numele PP este Burkhard Balz. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Permiteți-mi în primul rând să vă felicit pe dumneavoastră și pe echipa dumneavoastră de la Bruxelles și de acasă pentru succesul acestei președinții Consiliului Uniunii Europene. Țara dumneavoastră a deținut această președinție într-un moment de necesitate urgentă de modificare a regulamentelor uh, care guvernează supravegherea din domeniul financiar. Ați menționat faptul că pe câteva dosare s-au înregistrat progrese, dar că există și o serie de dosare în continuare deschise. Deci, o întrebare foarte scurtă din partea mea. Unde credeți că este posibil să, să înregistrăm progrese Uh, rapidă și care, este, care sunt dosarele prioritare pentru Consiliul, uh, pentru Consiliu, ținând seama că peste un an se va încheia și mandatul Parlamentului European. Deci ce considerați că mai este uh, posibil să încheiem uh, și din perspectiva Consiliului? Mulțumesc. Vă rog. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Eu consider că până la sfârșitul mandatului Parlamentului European putem să mai încheiem câteva dosare. Cred că unul din cele mai uh, importante merite al uh, președinției noastre a fost să uh, tăiem nodul gordian al pachetului bancar, pentru că s-a tot discutat între statele membre ce trebuie să aibă prioritate, partajarea sau reducerea riscurilor și mm, era uh, riscul că această dezbatere să se prelungească la nesfârșit și ca nicio tabără să nu reușească să o convingă pe cealaltă de propriile argumente. Mulțumit eforturilor depuse de câteva state din, conse- din uh, Consiliu, în principal datorită eforturilor depuse de Franța și Germania, actor cheie din punct de vedere uh, din punct de vedere economic, am reușit să uh, reducem uh, să reducem riscurile din acest punct de vedere. Съюза като цяло. По отношение на данъчните досиета, не съм, не съм голям оптимист, че по темата за е, корпоративната данъчна Există o problemă tehnică, nu se aude nu se aude canalul de engleză. nu Nu sunt un optimist. Ok. Se pare că s-a rezolvat problema. În ceea ce privește baza comună de impunere pentru întreprinderi, nu sunt optimist că putem progresa prea mult. Însă, ce vă pot asigura este că unanimitatea necesară la vot a fost folosită pentru ca anumite state membre să își impună poziția. În două cazuri cel puțin, un stat a blocat anumite uh, propune, propuneri legislative pentru a-și manifesta dezacordul vis-a-vis -vis de poziția altui stat membru. Sper că nu vom asista prea des la, la, o asemenea, la asemenea situații, însă așa ceva s-a s-a întâmplat pe parcursul președinției noastre. În ceea ce privește dosarele financiare, sper ca mm, pe parcursul președinției austriece să se înregistreze progrese mai mari și noi ne-am ocupat de aceste dosare într-un mod intens, însă este vorba de dosare foarte, foarte, foarte complicate, structura piețelor financiare și așa mai departe și sunt sigur că până la sfârșitul mandatului Parlamentului European se vor înregistra uh, alte succese, vor putea fi încheiate alte dosare, însă nu sunt atât de sigur când vine vorba de uh, încheierea cadrului financiar multianual. Vă mulțumesc, domnule ministru. În numele ESHID uh, ar fi trebuit să aibă să aibă cuvântul doamna uh, Perez, dar dumneavoastră încă nu a sosit, deci eu o să vă adresez o întrebare. Mm, cer scuze pentru că trebuie să vă adresez o întrebare mai delicată, care nu se referă doar la președinția bulgară, dar și la președinția austriacă și cea care urmează după aceea. Este vorba de Comisia Specială de Anchetă a Parlamentului European, Tax 3, în care Parlamentul a decis să fie discutate subiectele evaziunii uh, fiscale, evitării plății, uh, plății impozitelor și toate legi- uh, propunerile legislative și cadrul legislativ relevant din acest punct de vedere. Ar trebui să fie discutate, discutate discutată și modul în care au fost tratate concluziile Comisiei Tax 1, Tax 2 și PANA și nu și aceste subiecte țin de latitudinea de competențele exclusive ale acestor uh, comisii tax 1, tax 2, tax 3 și PANA și nu țin de competențele comisiei ECON și ține de uh, prerogativele Parlamentului European să-și organizeze în acest sens uh, uh, activitatea. Și în momentul în care am, ne-am adresat președinției bulgare uh, să și am uh, întrebat care au fost urmările concluziilor uh, comisiei respective Tax 1, Tax 2 și PANA, care au fost măsurile legislative întreprinse și care nu. Ne-ați răspuns că, de fapt, partenerul principal de discuții uh, pentru Consiliu este Comisia Econ, ceea ce este inacceptabil pentru Parlamentul European, pentru că noi ne autodefinim uh, competențele, prerogativele propriilor comisii uh, Uh, parlamentară și acest lucru trebuie să fie respectat de către Consiliu. Și aș dori să vă, să vă întreb, pentru a încerca să înțeleg uh, care au fost motivele dumneavoastră, poate au existat uh, și alte motive care au determinat președinția bulgară să um, nu coopereze direct cu Comisia Specială Tax 3 și adresez această rugăminte să discutați într-un mod uh, constructiv și cu președinția austriacă, tocmai pentru a merge înainte. Pentru că cum putem să spunem, cum putem să uh, cerem unei multinaționale să că este obligată să compară în comisia respectivă dacă nici măcar Consiliul, o instituție europeană, nu este dispus să uh, dea curs invitației de a apărea în fața comisiei, unei comisii parlamentare. Mulțumesc! Аз благодаря за въпроса. Разбирам, че това е изключително важно за Европейския парламент. Vă mulțumesc. Înțeleg că este o chestiune extrem de importantă pentru Parlamentul European. Ce pot să vă spun este că în Consiliu am dedicat uh, mult timp chestiunilor uh, fiscale și uh, Poate președinția austriacă va fi mai cooperantă pe aceste chestiuni, însă cred că aveți dreptate. Parlamentul European poate să decidă singur cum își, or- își organizează activitatea internă, la fel cum și Consiliul uh, decide cum trebuie să comunice cu alte instituții. Mm, cer scuze dacă dacă ați considerat că nu am uh, cooperat uh, suficient, considerați că nu am cooperat suficient, noi rămânem la părerea că Econ are mm, competențe principale în acest uh, domeniu. Poate președinția austriacă va dispune de mai mult timp și în contextul pauzei de vară să lucreze mai îndeaproape cu Comisia Europeană pe acest dosar, însă când vine vorba de uh, cooperarea între uh, Consiliu și Parlamentul European, dacă considerați că este nevoie să găsiți un vinovat, uh, puteți să dați vina pe mine în calitate de ministru de finanțe. Da, nu este vorba de a discuta a cui este vina, ci despre a, a discuta despre căile de urmat pe viitor și ar trebui să și v-aș, v-aș ruga să clarificați acest lucru în Consiliu. Nu este vorba doar de competențele de competențe exclusive ale Econ. Există și alte comisii parlamentare care au competențe libe, de exemplu, când vine vorba de spălarea de bani, apoi eh, comisia Jui, care, când vine vorba de raportarea pe fiecare țară în parte, are competențe și în plus mai există și comisiile de control bugetar, Comisia pentru Dezvoltare, deci sunt mai multe uh, comisii care au competențe în acest sens și tocmai pentru a comasa toate aceste prerogative am creat o comisie specială din care fac parte um, deputați din toate aceste comisii. Poate ar fi foarte util dacă ați reușit să clarificați acest punct în Consiliu pentru viitoarea cooperare constructivă. Mulțumesc! Uh, următorul pe listă ar trebui să fie un reprezentant uh, al ECR, dar nimeni din partea, nu ECR, din partea ECR nu este prezent, deci în numele alte dau cuvântul uh, domnului Iezec. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt președinte al Comisiei Tax 3 și aș dori să revin la această chestiune menționată pentru că mi se pare deosebit de importantă. Petrecem foarte mult timp comunicând, sau am petrecut mult timp comunicând cu ministrul și colegii săi privind invitația de a apărea și a discuta în Comisia Tax 3. Am explicat în detaliu de ce este greșită poziția conform căreia competențele, există competențe exclusive pentru, pentru Comisia Econ în acest, în, în acest domeniu. Așa cum respectăm și noi structura uh, președinției, cred că și dumneavoastră trebuie să respectați structura uh, decisă de interlocutorii dumneavoastră. Nu ține de dumneavoastră să pune sub întrebare structura organizării activității noastre. Știți că există pierderi anuale care ajung uh, cel puțin la 1000 de miliarde de euro în Europa ca urmare a evaziunii fiscale. Uh, Ultimul uh, eurobarometru ne arată că 75% din cetățenii europeni doresc să facă mai mult pentru a combate evitarea plății impozitorilor și evaziunea fiscală și Comisia Tax 3 are un mandat clar în acest sens. Mă tem că, din acest punct de vedere, președinția bulgară a fost una care a evitat o cooperare cu noi pe acest punct. Și întrebarea mea este următoarea Dumneavoastră ați luat decizia de a declina invitația pe care v-am, adresat-o sau a fost o decizie luată de Consiliu sau în general de guvernul bulgar și, după cum a spus și președintele, este posibil să explicați uh, mai bine care sunt competențele în Parlamentul European astfel încât să putem colabora uh, mai bine cu președinția actuală. Mulțumesc! Cred că am dedicat uh, prea mult timp acestei chestiuni și dramatizăm prea mult lucrurile. Sunt, Parlamentul uh, e prea important pentru și nu cred că are nevoie de dovezi suplimentare în acest sens. Decizia a fost a mea personală și se leagă de în modul în care am, am uh, înțeles eu competențele Comisiei Speciale de Anchetă ale Parlamentului European. Noi întotdeauna suntem dispuși să cooperăm cu Parlamentul European și nu cred că ar trebui să ne legăm atât de mult de ce s-a întâmplat în trecut și revenind la întrebarea dumneavoastră, cine a luat această respectivă decizie, uh, eu am luat-o. Peter, mai două minute, spune domnul președinte. Așa cum v-am uh, întrebat, ați putea să vă, în retrospectiv, ați putea să vă regândiți uh, poziția și care ar fi sfatul pe care l-ați da uh, președinția austriece când vine vorba de cooperarea cu Comisia Specială de Anchetă Tax 3. Cred că este problema uh, Parlamentului European. Pe mine mă interesează mai degrabă uh, perspectiva de viitor. Mulțumesc președintelui Comisiei Tax 3 și acum dau cuvântul uh, numele verzilor lui Ernest Urtasun. Mulțumesc, domnule președinte mă alătur și eu, în numele grupului meu uh, politic, în a insista asupra importanței cooperării cu Comisia Tax 3 și mi-am exprimat speranța că președinția austriacă își va schimba uh, poziția vis-a-vis de această chestiune. Întrebarea mea se referă la dosarele fiscale, domnule președinte. Cred că președinția noastră a avut succes în reducerea, în promovarea pachetului de reducere a riscurilor. Cred că este un succes al dumneavoastră însă când vine vorba de aspectele fiscale nu cred că am progresat suficient de, de repede. Aș dori să mă întreb ceva în legătură cu dosarul privind raportarea pe fiecare țară în parte, CBCR. Dacă nu mă înșel, o sing- într-o singură reuniune ați discutat acest dosar și aș dori să mă întreb cum priviți acest dosar, care considerați că sunt uh, statele care formează o minoritate de blocaj în acest moment și V-aș întreba de asemenea dacă este posibil ca acest blocaj să fie depășit în următoarea președinție. Съм, съм особен оптимист, че точно по тази тема може да се напредне. Nu sunt foarte optimist uh, că putem să înregistrăm progrese prea mari pe, pe acest dosar, pentru că există o serie de state membre cu rezerve legate de acest uh, dosar, pe care cred că le cunoașteți, nu cred că este nevoie să le mai numesc. În acest moment se efectuează, se redactează o evaluare a impactului privind uh, textul pe care l-am propus noi ca variantă de soluție. Însă, în continuare, discuțiile din Consiliu nu sunt suficient de uh, sinceră și uh, deschise și există state membre care nu sunt dispuse să renunțe la avantajele fiscale um, conferite de propriul uh, sistem de, de taxare și există întreprinderi care doresc să se bucure de privilegiile fiscale care le vin în acest, în acest moment și pornind de la această situație, nu sunt sigur că putem să înregistrăm progrese pe acest dosar. Am discutat de mai multe ori această chestiune cu ministrul de finanțe austriac, domnul Löger, și cu toate acestea nu sunt convins că vom reuși să mergem înainte pe acest subiect, chiar dacă uh, domnul Löger se va implica într-un mod foarte energetic în acest sens. Domnul sunt din nou. Mai am puțin timp. A doua întrebare se uh, referă la discuțiile privind zona euro. Știu că și Bulgaria dorește să adopte moneda euro. Și aș dori să vă întreb um, cât de serios va fi tratat, uh, va fi tratat documentul de la Merseburg. Aș dori să aflu și Uh, părerea dumneavoastră vis-a-vis de propunerea franco-germană de a exista o funcție de stabilizare a uh, bugetului zonei euro. Ne-ar interesa părerea dumneavoastră ca stat potențial care va adopta moneda euro. Sunt convins că o zonă euro mai puternică va însemna o Europa mai puternică. În ceea ce privește Bulgaria, știți că avem obligația de a adopta moneda euro în temeiul tratatelor europene. Trebuie să respectăm cerințele în acest uh, sens și știți că în acest moment există un Consiliu monetar în uh, Bulgaria. În ceea ce privește propunerea franco-germană, aș spune că aceasta nu este una perfectă, însă ne oferă câteva, uh, câteva răspunsuri posibile. Și mă bucură faptul că două state uh, membre majore încearcă să găsească uh, răspunsuri la întrebări rămase deschise de câțiva ani, pentru că este vorba de întrebări esențiale pentru viitorul Uniunii Monetare. Mm, nu sunt foarte sigur în legătură cu rolul pe care urmează să joace uh, aspectul bugetar al acestei propuneri, însă nu cred că aceasta este cea mai importantă componentă a propunerii franco-germane. În general, uh, pot să fiu de acord cu propunerea făcută de aceste două state membre lider în Europa. Mulțumesc. Miguel Viegas, în numele GUE. Vă rog. Bun dia. Eu tinha duas questões Bună dimineața, domnule ministru. Două întrebări. Datoria publică sau datoriile publice, în primul rând, care reprezintă un fel de bombă cu ceas pentru multe state, inclusiv pentru statul meu, Portugalia. Uh, o mică creștere a ratei dobânzilor ar fi suficientă de a, pentru a transforma o situație favorabilă într-una nefavorabilă. Portugalia nu este singurul stat care se confruntă cu acest lucru. Uh, ce uh, faceți cu această problemă care este vitală pentru stabilitatea zonei euro? În al doilea rând, o problemă de uh, impunere uh, și în ceea ce privește baza comună corporativă de impozitare. Este o problemă prin care am putea să rezolvăm multe probleme legate de uh, alegerea uh, Uh, circumscripției cele mai avantajoase. Putem să uh, ne așteptăm la ceva până la sfârșitul actualului mandat parlamentar? Da, într-adevăr, datoria publică, datoriile publice sunt o problemă, în special în partea de sud a Uniunii Bulgaria este un exemplu bun în acest sens. Avem în jur de 24% datorie publică comparativă cu PIB-ul. Și vrem, sperăm să scădem până la 20% din PIB în generația actuală ar trebui să fie cinstită cu uh, generațiile următoare și să cheltuiască în uh, măsura uh, veniturilor doar. Nu trebuie să devenim dependenți uh, de solidaritate. Există și probleme în anumite state, există riscuri, însă într-o dezbatere mai profundă, aceste riscuri pot să fie descrise cu cuvinte mult mai uh, negative decât ale mele. Faptul că dumneavoastră puneți această întrebare mi-arată că aceste lucruri vă preocupă. Regulile sunt clare, poate ar trebui să fim mai puțin ipocriți atunci când cineva încalcă aceste reguli și să nu mai fim la fel de flexibili pe cât uh, am fost uh, deseori. În ceea ce privește uh, baza de impunere corporativă, voi repeta un lucru pe care l-am menționat deja în aprilie. Am lansat o evaluare de impact pentru a, propunerea pentru o bază comună consolidată de impunere, cu o metodologie uh, comună. Această evaluare este în curs în statele individuale. Am uh, stabilit bazele textului care pot să fie, poate să fie utilizat uh, în diversele state membre. Este un lucru ușor pentru Bulgaria pentru că sistemul nostru este simplificat, avem o Uh, rată scăzută a uh, impozitelor pentru companii. Mă aștept că uh, politicienii din anumite state membre caută un, asemen- un efect asemănător însă mi se pare prea dificil de realizat în mandatul actual, pentru că sunt o serie de state membre care beneficiază de avantaje competitive în urma sistemelor de fiscale și vor să le păstreze. Altfel, ar trebui să coboare la o rată mai scăzută de impozitare care ar afecta uh, economiile Uniunii Salut acest lucru, însă nu sunt foarte optimist. Nu cred că putem să progresăm foarte mult în decursul mandatului actual. Altfel va afecta cele mai mari și mai puternice economii europene care au avut uh, servicii de impozitare care au fost destul de restrânse în ultimii ani și care trebuie să fie puțin relaxate acum. Vă mulțumesc că avem o ușoară întârziere. Nu văd pe nimeni de la EFDD sau ENF și uh, urmează din partea PP Eva Maidel, însă nu este aici, însă cred că Burkhard Balț va interveni în locul ei. Mulțumesc! Vreau să vorbesc puțin în legătură cu chestiunea aderării dumneavoastră la euro. Comisarul Moscovici a spus uh, că Bulgaria va fi următorul membru al zonei euro, că Bulgaria îndeplinește criteriile de convergență în momentul actual și, după cum ați spus chiar dumneavoastră, sunteți uh, gata de a vă uh, de a intra în sistemul de rate de schimb în acest an. Însă poate vreți să intrați, eh, să, eh, să, eh, să vă intrați în Uniunea Bancară înainte de a adopta moneda euro. Această ezitare poate fi datorată și uh, anumitor uh, crize care au existat pe piața financiară bulgară în ultimii ani. Uh, atunci când evaluăm o candidatură, uh, imaginea generală a economiei trebuie să fie luată în uh, considerare pentru a evita efecte de instabilitate în întreaga Europa în caz de criză. Și întrebarea mea este unde credeți că se află statul dumneavoastră în momentul de față în calea spre aderarea la zona euro și cum judecați evaluarea Comisiei? Aș începe prin a spune că, într-adevăr, în 2014 am avut o criză uh, cu una dintre băncile pe care le-ați menționat și acum o altă bancă comercială a, a, nu a avut rezultate bune în testul de rezistență, însă rezultatele nu au fost alarmante. În 2016 a avut loc o evaluare de către Banca Mondială și de către FMI a sistemului financiar în general. Concluziile acestei evaluări sunt publice și nu arată niciun fel de probleme substanțiale. În ceea ce privește declarațiile comisa- comisarilor, acestea prezintă perspective uh, indubitabile și anume că Bulgaria se va alătura zonei euro mai devreme sau mai târziu. Dacă vorbim despre un calendar, uh, Există o provocare pe care dumneavoastră, ca legiuitori, trebuie să o aveți în vedere, pentru că funcționarea Uniunii Bancare nu este legată în niciun fel de acordul care reglementează procedura și uh, durata pe care un stat respect, statul petrece în uh, sistemul de reglementare a ratei de schimb. Acestea sunt aspecte legislative care trebuie să fie uh, clare, pentru că dacă urmăm, dacă urmăm litera legii, nu există nicio solicitare, nicio necesitate ca noi să ne alăturăm Uniunii Bancare înainte de a ne alătura zona euro. Înțelegem că este imposibil să fii un membru al zonei euro uh, fără să fii membru al Uniunii Bancare, însă nu există reguli suficient de clare și bine stabilite în legătură cu mecanismul unic de supraveghere, supraveghere care este sugerat ca un prim pas spre calitatea de apartenență la zona euro. Noi am declarat intenția noastră și poziția noastră și ne așteptăm ca partenerii noștri din zona euro să declare foarte clar și să împărtășească părerea noastră că Bulgaria ar trebui să adere simultan la Uniunea Bancară și la sistemul și la mecanismul pentru rata de schimb Bineînțeles, în funcție de viteza acestui proces, lucrurile ar putea să dureze între 6 și 12 luni. Suntem pregătiți de acest lucru, înțelegând foarte clar că apartenența la zona euro este prioritatea noastră și dacă condiția de apartenență la Uniunea Bancară este îndeplinită, nu vor apărea niciun fel de argumente nelegitime, cum a fost în cazul Schengen, în legătură cu tratamentul neechitabil al Bulgariei, pentru că uh, acest lucru schimbă lucrurile dintr-un argument economic într-unul politic și schimbă modalitățile în care funcționează Uniunea Europeană. Vă mulțumesc uh, pentru acest răspuns. Urmează socialiștii și democrații. Doamna Beres, uh, din păcate, este încă prinsă în trafic, așadar voi interveni în numele său și poate aș pune o întrebare doar în legătură cu CRR, CRD și BRD. După cum știți, în timpul președinției dumneavoastră S-au înregistrat progrese majore în Consiliu și în uh, Germania sunt raport uh, și uh, Gunnar Hochmark este raportor pe BRD. Credem că rezultatele au fost pozitive și acum urmează negocierile problema principală este diferența între țara gazdă și țara uh, uh, vizitatoare și faptul că nu uh, se asigură o lichiditate suficientă Există și rezervele statelor gazdă, rezerve care sunt perfect uh, de înțeles, de care trebuie să ținem cont. Avem poziții diferite între Parlament și Consiliu. Când credeți că va fi posibil? Ah, Pervanș tocmai a intrat în sală, sper că am reprezentat-o corect. Въпросът, който поставяте, много, много чувствителен. De fapt, ați pus o întrebare care este destul de sensibilă. Este foarte dificil să ajungem la un compromis. Este dificil să explic cum poate să fie modificat sau schimbat acest compromis cu participarea Parlamentului European. Sper că președinția austriacă va reuși să înregistreze progrese pe acest dosar, însă trebuie să reiterez că a fost foarte dificil să ajungem la un compromis. Și probabil convorbirile între Consiliu și Parlament nu vor fi ușoare. Așadar, uh, fac un apel către dumneavoastră să dați dovadă de flexibilitate, altfel nu cred că discuțiile în acest cadru se vor încheia foarte repede. Fest. Obiectivul nostru este de a încheia această discuție în a doua jumătate anului 2018 și aș dori să vă atrag atenția că este vorba de o procedură prin codecizie, deci există o egalitate de, de prerogative între Consiliu și uh, Parlament. Uh, pentru orice poziție dură din partea Consiliului, poate fi găsită o poziție dură și din partea Uh, din partea Parlamentului. Mai avem uh, două minute pentru intervențiile spontane și aș dori să vă întreb dacă vreun coleg, uh, cu excepția doamnei Perez, dorește să mai ia cuvântul. Colegul nostru, Cristos. Well, I would like to congratulate... Aș dori să felicit președinția bulgară pentru munca pe care a depus-o și chiar guvernul bulgar pentru că cred că au fost criticați incorrect pentru ceea ce se întâmplă în sistemul fiscal al Uniunii Europene. Există actori mai cu experiență și mai uh, puternici care um, încearcă să oprească progresul. După aceea, dacă provenind din Grecia, aș dori să întreb cum reușește guvernul bulgar să aibă stabilitate fiscală, au o datorie între 20 și 25% din PIB, au uh, rate de impunere în jur de 10%, în timp ce în Grecia rata medie este de 29%, ceea ce este destul de drastic pentru IMM-uri. Și nu au o problemă cu deficitul. Deci, problema, întrebarea ar fi cum reușiți să obțineți acest rezultat. Este o întrebare foarte uh, interesantă pentru că avem uh, dumneavoastră aveți uh, o graniță maritimă foarte mare și noi una uh, terestră. Deseori în uh, dezbaterile noastre în zona euro cu partenerii Ni se spune că sunteți vecini cu Grecia, ca și cum ar fi o fel de prejudecată împotriva noastră. Suntem vecini, suntem aproape unii de ceilalți, însă nu am fost tentați să cheltuim mai mult decât uh, am câștigat de-a cursul anilor. Această tentație a anumitor politicieni în țara dumneavoastră a durat mult prea mult. Din păcate și acum uh, societatea elenă se confruntă cu uh, o criză foarte gravă și trebuie ca economia să plătească prețul, ceea ce duce la o suferință foarte mare pentru cetățeni. Este o uh, provocare pentru flexibilitatea în, în domeniul fiscal din partea guvernului. Ar fi o provocare și pentru noi și va continua să fie o provocare. Noi am uh, amânat problema și cred că peste 10 ani problema va reveni. Eu sunt sigur de acest lucru. Însă nu mai trebuie să criticăm Grecia pentru a avea o Europa care Uh, funcționează, ar trebui să respectăm regulile pe care le-am stabilit chiar noi. Uh, atunci când încercăm uh, să dacă încercăm să fim mai deștepți unii decât alții, uh, nu ajungem la nimic bun. În ciuda datoriei, economia dumneavoastră uh, are performanțe bune. Aveți 13.000 de kilometri de plaje care nu pot să dispară. Grecia are o poziție de a uh, avea o performanță și mai bună în viitor. Mulțumesc foarte mult. Mă uit la ceas. Poate că, dată fiind ora, ar trebui să oprim intervențiile spontane acum. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule Goranov, uh, pentru că ați venit uh, și ați încercat să răspundeți la toate întrebările noastre. E mai bine când, decât atunci când nu primim niciun fel de răspuns. Vă mulțumim pentru munca depusă de către președinția bulgară și așteptăm uh, continuarea acestei activități de către președinția austriacă. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde dann mit dem Tagesordnungspunkt. Dragi colegi, dragi colegi, haideți să continuăm cu punctul 15 de pe ordinea de zi. Aici vom discuta bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, toate secțiunile, Raportor este uh, Ludek Niedermayer. Econ trebuie să depună un aviz uh, comisiei competente pe fond, cea pentru bugete. Și dau cuvântul pentru șapte minute raportorului nostru, Ludek Niedermayer. Te rog, Ludek. Mulțumesc. Nu cred că am nevoie de toate cele șapte minute, pentru că am avut primul schimb de opinii pe marginea acestui subiect, după care am avut o reuniune a raportelor din umbră și am uh, apreciat uh, participarea colegilor mei. Așa cum am promis, uh, am încercat să integrez sugestiile lor în textul opiniei noastre. Acum facem progrese în vederea Coreper, dar am să repet liniile generale am pornit de la premiza că există niște chestiuni presante pentru Uniunea Europeană, precum securitatea, apărare și așa mai departe. De aceea, abordarea mea în acest raport uh, nu a fost neapărat să cer mai multe resurse pentru comisia noastră, pentru că înțelegem că banii sunt strict limitați și ar trebui să ne propunem să utilizăm eficient banii disponibili la bugetul european. În plus, și cred că majoritatea dintre noi sunt de acord, mai multe resurse nu înseamnă neapărat întotdeauna rezultate mai bune. În uh, responsabilitatea Econ, bugetul <coughs> pentru pentru autoritățile de supraveghere este foarte important. Bugetul a crescut semnificativ, a fost o creștere importantă a resurselor și am uh, petrecut mult timp uh, încercând să înțelegem ce se află în spatele acestor resurse. Există factori precum relocarea în uh, cazul autorității bancare europene și continuarea anumitor activități, iar o parte importantă a acestei majorări se uh, leagă de revizuirea autorităților de supraveghere care este în curs. Uh, creșterile bugetare sunt în general justificate. După ce am analizat uh, situația împreună cu Consiliul și după ce am analizat uh, situația cu revizuirea ESA, este improbabil uh, ca o mm, revizuire totală să aibă loc anul viitor și cu asta cu toate implicațiile bugetare aferente. În Coreper s-a făcut sugestia să se reducă 100% din estimările uh, legate de revizurile ESA pentru EOPA și EPA și cam 40% pentru ESMA. Nu vedem uh, justificarea de plină pentru că nu știm ce se află în uh, spatele acestei gândiri, cum că o parte din revizuirea ESA se va face și alta va fi irelevantă din punct de vedere bugetar. Dacă nu se găsesc alte justificări, uh, propunerea noastră ar fi să se reducă cu 50% banii uh, bugetați pentru revizuirea ESA pentru toate aceste autorități, dacă nu primim informațiile relevante că această abordare este necesară. Un alt factor important este că în poziția Consiliului se vorbește de o tăiere de 50% pentru programul de suport pentru reformele structurale. Este e un punct important și am fost uh, surprins uh, că statele membre nu sunt interesate de acest punct, pentru că ei au propus o tăiere substanțială a resurselor. Astăzi am aflat uh, că rezultatul trialogului cu privire la dosar este că banii vor fi puși înapoi și vor fi împărțiți în două subcapitole în acest capitol. Practic, revenim la propunerea inițială a Comisiei și mi se pare că este rezonabil să o susținem. Cred că este la latitudinea statelor membre să hotărască dacă vor să deschidă această linie bugetară și să folosească această asistență pentru reformele structurale. Nu este la latitudinea Parlamentului atât de mult, dar mă bucur să văd că există un acord și îl vom susține. Iar în minutele următoare vom decide care este calea de urmat. Altfel, nu văd să fie probleme substanțiale. Am fost surprins că în bugetul de 3 milioane Consiliul Consiliul propune o tăiere de 23.000 de euro. E surprinzător pentru mine. Nu știu dacă ar trebui să susținem această tăiere de 23.000 de euro în buget. Plus că există și um, uh, o tăiere legată de creșterea eficienței. Nu vreau să um, contest asta, dar oricum vom finaliza opinia privind aceste propuneri în următoarele ore și aștept cu interes contribuțiile altor colegi la textul nostru și, așa cum spuneam, am încercat să integrăm și sugestiile altor colegi. Am să închei aici. Calendarul este cam uh, strâns, trebuie să finalizăm în ultima săptămână din toamnă. Vom încerca să um, cooperăm cât se poate de mult pe e-mail și să ne concentrăm doar pe vot la sfârșitul lui august și după aceea să facem ultima reuniune a raportorilor. Dar până acum rapor- colaborarea cu raportorii din umbră a fost foarte bună. Nu ezitați uh, să ne contactați dacă aveți sugestii care ar trebui integrate la nivel de compromis. Altfel putem pur și simplu să votăm amendamentele unul câte unul la sfârșitul lui august. Mulțumesc foarte mult, Ludec, pentru această prezentare. Pentru S și D, în locul lui Simona Bonafei, Jonas Fernandez. As you said, eh, Simona Bonafei. Într-adevăr, așa cum spuneați, Simona Bonafei nu poate să fie astăzi aici și m-a rugat să o înlocuiesc. Nu am să citesc și am să citesc acum documentul scris de Simon. Dragă domnule președinte, dragi colegi, îi mulțumesc raportorului pentru prezentarea proiectului de aviz. Textul este echilibrat și aștept cu interes uh, un raport și un dis- o discuție pozitivă. Așa cum a făcut-o și raportorul, trebuie subliniată importanța uh, finanțării adecvate pentru prioritățile definite de Uniunea Europeană, care sunt considerate esențiale pentru cetățeni. În acest sens, raportorul, la alineatul 3, a făcut o referire directă la securitate și apărare. Cu siguranță, o Uniune Europeană mai puternică trebuie să investească în securitate și apărare, dar nu am să pun asta ca o prioritate de top. Ca să, noi, uh, de la Socialiști și Democrați, vom încerca să ne concentrăm mai mult pe creștere și ocupare. Și uh, creșterea economică în sine nu este un răspuns. Creșterea trebuie să se bazeze pe coeziune socială și sustenabilitatea de mediu. Personal, având în vedere Uh, finanțarea sustenabilă și uh, activitățile viitoare pe dosarele legislative prezentate de comisie, cred că trebuie să subliniem relevanța strategică a finanțării pentru sustenabilitate. Acestea sunt vitale pentru competitivitatea economică și se află în centrul preocupărilor cetățenilor. acestea sunt menționate în semestrul european și în prezentarea uh, propunerii Comisiei. În ceea ce privește alocarea de resurse suficiente pentru coordonarea și supravegherea politicilor macroeconomice, aș dori să se sublinieze și importanța resurselor pentru convergență socială și economică. În opinia mea, acestea constituie elemente de bază ale viitorului Uniunii Economice și Monetare. O Uniune Economică și Monetară uh, Uh, pe care grupul nostru și-o dorește mai puternică și mai eficientă uh, din punctul de vedere al impactului asupra vieții cetățenilor. În ceea ce privește autoritățile de supraveghere, am luat notă de faptul că raportorul uh, recunoaște rolul important al acestor autorități pentru o mai bună funcționare a piețelor financiare și pentru protecția consumatorului autoritățile relevante și uh, oficiile relevante trebuie să își poată îndeplini responsabilitățile și trebuie să depună eforturi uh, pentru o guvernanță și supraveghere financiară eficientă la nivel european. Cred că toate instituțiile europene trebuie să-și aducă contribuția la proiectul european și trebuie să se asigure o eficiență maximă din punctul de vedere al costurilor. Măsurile de raționalizare sau uh, noile modele de finanțare trebuie să însoțească orice proces, inclusiv prin atribuirea de noi sarcini. Chiar dacă acest aspect uh, va fi tratat de colegiul care se ocupă de reviziunea generală, mă întreb dacă nu cumva ar trebui să includem uh, o, un alineat privind importanța unor taxe calibrate pentru participanții relevanți la piață. Așa cum a subliniat raportorul în proiectul său de raport, înțelegem că există o creștere a costurilor în 2019 pentru ESA, autoritățile de supraveghere, și aceasta se datorează unei noi taxe care va fi instituită prin noile documente legislative. liniile bugetare trebuie să fie uh, activate uh, după ce se va găsi o nouă soluție. Aștept uh, cu interes să depun câteva amendamente care sper că vor contribui la consolidarea acestui aviz. Mulțumesc! Mulțumesc, Honas, pentru această prezentare. Mulțumesc și pentru că ai prezentat punct de vedere al Simonei, căreia îi urăm la mulți ani. Păcat că nu a fost aici. Pe listă este doamna Swinburne de la ICR, dar de fapt de la ICR nu este nimeni. De la ALDE, Nils Torvalds. Dar acum aș dori să întreb pe doamna uh, Nartegal dacă dorește să intervină. Atunci nu. De la ALDE nu vrea nimeni să vorbească. De la Vezi, Sven Gigold. Dar nu e nimeni nici de la ei. Ajungem la GUE NGL. Nu. Bine. Nu doresc să intervină nici ei. Și ajungem acum la intervențiile spontane. Vreau să-i rog pe colegi să îmi semnaleze dacă doresc să intervină. E cineva care nu era pe lista vorbitorilor și care dorește să intervină? Nu? Atunci îi dau înapoi cuvântul raportorului, Ludec Niedermayer. Mulțumesc. Oricum, sunt sigur că raportorii din umbră vor lua legătura cu noi. În ceea ce privește comentariile lui Jonas, am avut o limită uh, în ceea ce privește dimensiunea raportului, am avut un număr limitat de rânduri, dar cu siguranță că putem să integrăm uh, amendamentele eventual prin intermediul unor amendamente de compromis, pentru că mm, altfel votăm uh, amendamentele unul câte unul. Pentru că amendamentele, practic, uh, vor prelungi textul și, din păcate, noi avem o limită. Altfel, toată lumea cunoaște calendarul și haideți să încercăm să lucrăm împreună, să obținem un rezultat bun. Mulțumesc! Nu nochmal zur Erinnerung, wir haben în ceea ce privește calendarul, termenul limită pentru depunerea amendamentelor la avizul nostru este ora 12, 18 iulie, data de 29 și, uh, în 29 și 30 august le vom discuta și votul va fi din nou fie 29 sau 30 august. Vă mulțumesc pentru această discuție și întrerupem uh, reuniunea până la 10.30, moment în care va sosi uh, ministrul de finanțe german, Olaf Scholz. Vă mulțumesc!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 formale, formaler Einladung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 Dear colleagues, may I ask you to take seat, please? Dragi colegi, vă rog să luați loc. Îmi face o deosebită plăcere să îi urez uh, bun venit ministrului federal uh, al uh, finanțelor și vicecancelar al Germaniei, domnul Olaf Scholz. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a avea un schimb de opinii cu membrii Comisiei ECON cu privire la o serie de subiecte, printre care pachetul UEM, Uniunea Bancară. Deci toate aceste chestiuni uh, extrem de importante la care lucrăm în uh, acest uh, moment hotărător uh, din uh, ultima perioadă a mandatului în această perioadă, Uniunea Europeană are această fereastră de oportunitate de a face pași înainte, astfel încât uh, Uniunea noastră economică și monetară să devină mai rezistentă, mai rezilientă și mai capabilă să susțină și să genereze creștere sustenabilă, locuri de muncă și coeziune socială. Am citit cu atenție uh, declarația de la Meseberg publicată pe 19 iunie care subliniază posibilele reforme ale Uniunii Economice și Monetare. Apreciez uh, faptul că s-a făcut uh, referire la faptul că UEM trebuie să aibă capacitatea de a absorbi uh, șocurile asimetrice și să aibă o funcție de stabilizare macroeconomică. Sunt lucruri absolut necesare, iar Parlamentul European și-a prezentat contribuția în această privință în raportul Böge-Beres. Și există și alte domenii, printre care uh, necesitatea de a uh, institui procese de reducere a riscurilor și de partajare a riscurilor pe, pentru că aceste două dimensiuni uh, se pot consolida una pe cealaltă dacă sunt calibrate corespunzător. Suntem foarte interesați uh, să ascultăm ce aveți să ne spuneți și sunt sigur că colegii noștri se vor angaja într-un dialog interesant cu dumneavoastră. Domnule ministru, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc pentru această invitație și pentru ocazia pe care mă dați să mă refer la aceste chestiuni care sunt importante pentru noi toți, este important să vedem cum putem să întreprindem următorii pași în Uniunea Economică și Monetară și mai ales în uh, domeniul bancar, domenii în care s-au înregistrat îmbunătățiri în ultimele săptămâni și luni, au fost înregistrate progrese care îmi permit să vorbesc despre un impuls în acest moment, un impuls uh, pentru a lua decizii care nu erau posibile în urmă cu câțiva ani. Primul, cel mai important progres pe care l-am înregistrat, din punctul meu de vedere, este evoluția uh, posibilă privind uh, pachetul bancar. Membrii Consiliului Ecofin au căzut de acord și am început dialogul uh, tripartit este un lucru important pentru că am găsit un echilibru potrivit în acest, sens, uh, în acest text privind chestiunile necesare pentru a stabiliza mai mult sectorul bancar și pentru a ne asigura în același timp că există un grad suficient de mare de solidaritate între membrii participanți. Pachetul bancar, dacă îmi permiteți să mă mai uh, refer la acest lucru, a fost, uh, o, a fost un acord posibil între statele membre. Toată lumea a considerat că a fost găsită soluția pe care o pot uh, susține, însă este și premisa fără de care nu se pot face progrese în alte domenii. Dacă ban- uh, pachetul bancar nu ar fi realizat uh, respectându-se criteriile, lista de criterii uh, respective, dacă nu vor fi respectate aceste criterii, nu vom putea face progrese în alte domenii și am înțeles cu toții că trebuie să facem acest pas pentru ca următor, următorii pași să fie și ei uh, posibili. Dacă nu am fi făcut acest pas, am fi a avut o mare problemă din punctul de vedere al competitivității pe plan global al sectorului bancar european și mă refer la diferitele uh, măsuri uh, legate de, uh, dis, de a dispune de fondurile de rezervă necesare într-o situație de criză, uh, de exemplu. Dacă cerințele ar fi reduse din acest punct de vedere, uh, elementele pe care o să le, la, la care o să mă refer uh, acum imediat uh, ar fi fost amânate un timp uh, foarte îndelungat. Drept urmare, pachetul bancar care a fost negociat între statele membre ar fi bine să fie susținut și de Parlamentul European și dacă acest lucru va fi posibil, va fi cea mai importantă contribuție care ar permite progrese rapide în Uniunea Europeană Um, progrese de care avem nevoie. În rest, este într-adevăr important. Avem nevoie de alte progrese pe care să se bazeze, care să întrească și mai mult pachetul bancar. Este vorba de evoluția, de transformarea viitoare a mecanismului de stabilitate european. Există aici diferite chestiuni pe care trebuie să le discutăm și o să mă refer la cele care sunt importante pentru mine. Dacă modificăm uh, mecanismul de stabilitate uh, europeană, ar trebui să o facem uh, dintr-o dată. Nu cred că are rost să, să revenim asupra acestui punct de 5-6 ori. Dacă ne decidem să facem acest, pus, uh, acest pas, ar trebui să discutăm între noi și să pregătim modificarea tratatelor în sensul convenit de noi toți. Și în acest sens trebuie înțele- înțeleasă propunerea pe care am uh, discutat-o uh, cu colegul francez și pe care am prezentat-o în uh, Consiliu. Primul punct. Putem să ne închipuim că MSE poate să preia funcția unui fond monetar european în zona euro. Din punctul meu de vedere, este un pas important înainte, pentru că uh, în acest moment acest uh, organism își aduce o contribuție foarte bună la stabilizarea statelor care au dificultăți în a avea acces pe piețele financiare. Tocmai uh, suntem în momentul încheierii programului de ajustare uh, pentru, uh, pentru uh, Grecia. Însă, mărimea acestui program special a fost atât de mare, a depășit orice uh, măsuri conferite de uh, Fondul Monetar Internațional. Deci a fost un, un program extraordin, uh, extraordinar uh, care a putut să fie asumat de Uniunea Europeană și, drept urmare, sunt convins că trebuie să mergem în continuare pe această cale și prin modificarea MSE. Trebuie să luăm decizii și pentru uh, viitorul uh, sectorului bancar avem mecanismul unic de rezoluție. Se discută foarte, de, de mai mult timp dacă avem nevoie de un mecanism de protecție, de un uh, backstop pentru a pentru a consolida și mai mult procesul de rezoluție Da, și dacă acest lucru, dacă de acest lucru se poate uh, ocupa uh, mecanismul de uh, securitate european. Deci, dacă viitorul uh, organism va putea avea aceste două funcții, Fond Monetar European și Fond de Rezervă pentru fondurile de rezoluție, ar fi un pas uh, important înainte. În, uh, în ceea ce privește ESM, niciodată nu ne-am gândit că el trebuie să se ocupe de re- recapitalizarea directă a băncilor. În acest lucru, pe, pentru acest lucru ar trebui să punem deoparte importante fonduri de rezervă și, și este nevoie de modificarea a, a tratatelor. La fel trebuie să discutăm ce se întâmplă cu obligațiunile uh, de stat. Cred că cu această ocazie ar trebui să creăm un nou regim comun, să spunem că întreaga restructurare a datoriilor su- suverane este, este posibilă, astfel încât să putem să organizăm mai bine datoria suverană pe, pe viitor. Și am putea să progresăm din acest punct de vedere și acest lucru ar contribui la îmbunătățirea stabilizării întregului sistem. Care sunt celelalte elemente relevante în acest context? Mă gândesc la propunerea Comisiei Europene privind cum vom trata pe viitor creditele neperform- neperformante și trebuie să, este necesar să discutăm care sunt uh, obiectivele uh, pe care, ni le, uh, pe care le stabilim despre cum trebuie să evolueze aceste credite neperformante. Noi am precizat că ne-am dorit ne-am dorit să fie respectat un plafon de 5% din portofoliile băncilor. Din punctul nostru de vedere, trebuie să fie posibil să luăm uh, decizii concrete, individuale, uh, credibile. În același timp, trebuie să putem să gestionăm împreună băncile afectate de regimul actual. Uh, există un număr redus de bănci din acest punct de vedere și cred că acest lucru poate fi uh, uh, gestionat. Dacă o să reușim să gestionăm toate aceste lucruri împreună, putem să ajungem la backstop-ul comun în anul 2025 și cred că este important să ne convingem cu toții că trebuie să, că sistemul trebuie să demareze pentru toți actorii în același timp pentru că el va funcționa bine doar dacă toată lumea va participa la el. Și trebuie să calibrăm sistemul astfel încât uh, toți actorii să poată participa din momentul în care va fi introdus. Există și alte chestiuni importante, EDIS, de exemplu, din punctul nostru de vedere, ar trebui să începem să discutăm uh, cum ar putea să arate o foaie de parcurs uh, din acest punct de vedere. Știm că în contextul EDIS există probleme și chestiuni uh, sensibile, însă nu trebuie să le evităm, ci trebuie să le discutăm în mod deschis. Apoi, capacitatea fiscală sau capacitatea de stabilizare în zona euro vehiculează, sunt vehiculate multe propuneri care mie mi se par foarte interesante în acest moment. Există chestiuni pe care le-am discutat cu colegii noștri francezi pentru a încerca să găsim instrumentele necesare și adecvate. Am uh, ajuns să înțelegem anumite lucruri mai clar pe care doresc să vi le prezint. Din punctul nostru de vedere este evident că trebuie să respectăm uh, într-un cadru european. Deci nu cred că este cazul să creăm sisteme, măsuri în exteriorul uh, Uniunii Europene. Um, să creăm și o legătură cu cadrul financiar uh, multianual uh, viitor. După cum am spus, sunt vehiculate diferite propuneri și Comisia Europeană a venit cu propriile propuneri. Am putea discuta, de exemplu, despre un sistem de reasigurare în uh, domeniul asigurărilor de șomaj. Acest sistem ar avea o funcție de stabilizare în, în uh, perioade dificile din punct de vedere economic. Este un sistem care a fost testat și am văzut că poate funcționa bine, de exemplu în Statele Unite ale Americii funcționează foarte bine, însă pentru acest lucru ar trebui să fie respectate anumite premise de exemplu, statele să aibă propriile sisteme naționale care să intervină uh, în situații de, de șomaj și sistemul european să intervină în momentul în care sunt crize uh, aprofundate. Însă pentru acest lucru cred că trebuie să discutăm mai mult. Deci, în rezumat, uh, sunt convins că este posibil să facem uh, progrese mari în perioada uh, următoare de timp. Uh, dialogul tripartit în ceea ce privește pachetul uh, bancar, cred că aici, uh, dacă este respectat acordul convenit între uh, statele membre, atunci uh, Uh, putem să discutăm ce se va întâmpla cu ESM și în paralel putem începe să discutăm uh, despre stabilizarea zonei euro sub umbrela acestui concept capacitate fiscală sau capacitate de, de stabilizare a zonei euro și sper că putem să discutăm împreună uh, toate aceste chestiuni, să profităm de acest moment prielnic um, pentru Uh, reformele necesare, reforme care chiar sunt necesare. Ne bucurăm în continuare de o situație economică bună, știți prea bine acest lucru. Foarte multe state europene respectă criteriile pe care le-am stabilit uh, împreună și acesta este momentul în care trebuie să pregătim uh, sistemul pentru a face față perioadelor mai nesigură și mai uh, furtunoasă care s-ar putea să ne uh, aștepte în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea cumprizătoare a poziției dumneavoastră, poziției Germaniei. Desigur, Noi suntem eurodeputați și nu putem decât să aducem uh, aminte reprezentanților Consiliului că procedura legislativă ordinară se bazează pe două variante de text din partea celor două ramuri legislative care uh, sunt egale între uh, ele. O instituție nu poate să-și impună poziția celeilalte instituții. Nu așa funcționează uh, trilogurile, cu toții trebuie să identificăm compromisurile posibile. Așa funcționează procesul legislativ în Uniunea Europeană. V-ați referit la o serie de chestiuni foarte utile și interesante la care sunt sigur că se vor referi și colegii mei și fără a mă mai lungi acum, o să dau cuvântul primului vorbitor, domnul Burhard Balz. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Ne bucurăm foarte mult că ați venit astăzi la Comisia Econ pentru afaceri economice și monetare. Mă bucură prezența dumneavoastră pentru că astăzi este ultima reuniune din Parlamentul European la care voi uh, participa și cred că lucrurile s-au, s-au uh, potrivit foarte bine și văd că domnul Lange dorește să intervină. Vă mulțumesc pentru privirea de ansamblu foarte bună pe care ne-ați uh, dat-o. Și aș dori să spun că sunt de acord cu dumneavoastră. Avem, aici, avem acum un moment prielnic de care ar trebui să profităm. În același timp, știu cât de numeroase sunt uh, propunerile făcute, necesitățile de care trebuie să ne ocupăm. Drept urmare, aș dori să vă întreb când vine vorba de evoluția um, mecanismului de securitate european și când vine vorba de backstop-ul comun, ce considerați că este Uh, realist să realizăm, pentru că un asemenea moment prielnic uh, trebuie să ducă la decizii concrete. În anul 2019 vor avea loc uh, alegerile europene, va fi ales un nou colegiu de, com- de comisari, deci anul 2019 nu va fi un an în care vom putea să mergem înainte prea mult din acest punct de vedere. Tocmai de aceea vă întreb care sunt punctele vis-a-vis -vis de care, într-o perioadă scurtă de timp, vom putea să mergem înainte în legătură cu transformarea uh, ESM într-un fond monetar european și crearea acestui backstop comun. Și o altă întrebare, împreună cu colega Beres, în ultim, ultima perioadă m-am ocupat de revizuirea cadrului de reglementare a celor trei autorități europene de supraveghere. Și ce aș dori să vă întreb, din perspectiva ministrului de finanțe german, credeți că există voința în Consiliu de a ajunge la un acord comun în decursul acestui mandat legislativ pe acest uh, dosar? Pentru că am văzut că există ezitări din partea Consiliului pe acest dosar până acum și m-ar interesa în acest context care este părerea Ministrului de Finanțe german. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare. Cred că ce am, am, încercat, am încercat și eu să vă, prezint, să vă prezint, să vă spun că avem o agendă încărcată, că sunt foarte multe elemente importante pe care trebuie să le discutăm și ambiția noastră ar trebui să se orienteze în primul rând înspre pachetul bancar, apoi înspre mecanismul de, uh, european de, de stabilitate și apoi celelalte Uh, celelalte subiecte. În legătură cu celelalte dosare, uh, trebuie să ajungem la un consens în, în legătură cu ce înseamnă acest lucru, pentru că statele membre au și ele propria perspectivă și când este vorba de capacitatea fiscală, ar fi un uh, progres foarte bun dacă am purta această discuție în cadrul Uniunii Europene. Dar trebuie să înțelegem uh, cum sunt interconectate toate aceste elemente și care sunt rezultatele concrete. Și este important ca instrumentele la care lucrăm să poată să facă față unor situații speciale de criză, așa cum s-a discutat și despre SEM, care se poate să furnizeze uh, credite în perioadă scurtă de timp și să creăm în același timp situația în care uh, propriile responsabilități pentru uh, soarta propriilor țări să nu, uh, să nu dispară. Cei care sunt în continuare sceptici vis-a-vis -vis de această uh, capacitate fiscală trebuie să fie convinși că există o plus valoare a acestei capacități fiscale fără a elimina responsabilitățile propriilor statelor membre un rol important în discuția pe care trebuie să o purtăm va reveni um, posibilității de a avansa mai repede pe marginea uh, posibilității introducerii unei uh, tranzacții pe uh, unei taxe pe tranzacțiile financiare. Cred că este posibil să avansăm prin două în, în urma a două evenimente. Pe de-o parte, gestul uh, ministrului uh, francez, care a spus că dacă ne orientăm de la modelul fiscal din Franța și el ar fi de acord ca acesta să fie folosit în scopuri europene, și apoi rămâne de discutat dacă uh, am putea transforma veniturile într-un, în venituri pro, uh, în resurse proprii ale Uniunii Europene și această posibilitate face ca discuția să devină interesantă și pentru statele membre care uh, nu uh, dispun, nu ar putea să obțină uh, venituri prea mari dintr-o asemenea taxă, dar ar însemna în același timp o reducere a poverii fiscale pentru state cum este Germania și astfel s-ar putea uh, ajunge la o poziție consensuală. Deci, legăt- să creăm o legătură între această propunere și faptul că oricum trebuie să discutăm uh, uh, bugetul, mi se pare un lucru oportun. Și dacă îmi permiteți, aș mai, aș mai adăuga ceva. Ne-am dorit dacă ne-am dorit, dacă este posibil să înregistrăm progrese și în ceea ce privește ce, ce, ce trebuie, baza comună de impunere, de impunere pentru întreprinderi. Da, este un subiect foarte complicat. Avem nevoie de progrese, trebuie să vedem ce este posibil și ce nu în legătură cu autoritățile de, supra, de supraveghere europene. Uh, trebuie să ajustăm foarte bine această relație între autoritățile europene și cele uh, naționale și cred că ați putut să vă dați seama că în legătură cu câteva propuneri uh, sunt puțin sceptic. Mulțumesc, Pervan Beres, și vă rog să respectați uh, timpul de 2 minute pentru întrebări și 3 minute pentru răspunsuri. Une invitation la frustration, hein? Da, uh, este o rețetă pentru frustrare până la urmă. Deci trebuie să alegem. V-aș întreba în legătură cu ultima idee exprimată, în legătură cu capacitatea bugetară. Uh, Acolo ați menționat uh, propunerile de, de, și declarațiile domnului Berg în care se uh, avea în vedere un sistem de reasigurare pentru șomaj. Um, cum veți lucra pentru aceste propuneri și cum le veți introduce în negocierile în curs, uh, în perspectiva capacității bugetare pentru zona euro, dar și în dezbaterea angajată în legătură cu cadrul financiar multianual. În contextul actual nu se vorbește suficient despre uh, faptul că ponderea zonei euro în PIB-ul uh, Uniunii va ajunge la 86% după uh, Brexit, uh, trecând, urcând de la 76%. Eh, pentru că dumneavoastră mi-ați indicat că vreți să acționați în cadrul comunitar. După aceea, aș dori să știu cum articulați această propunere cu cea făcută de către Comisie în legătură cu un mecanism de susținere pentru investiții în funcție de stabilizare, pentru că unii vor eh, înainta mai repede decât ceilalți. Nu cumva avem nevoie de o eh, poziție pentru a combina aceste două aspecte și să uh, avem o susținere pentru o indemnizație de șomaj uh, mai consistentă în întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc pentru întrebări. o să încerc să vă răspund cât mai succint. În primul rând, trebuie să discutăm Uh, obiectivul un, unui asemenea sistem de reasigurare în domeniul uh, șomajului. Aș dori să clarific uh, faptul că nu este vorba de un sistem comun de șomaj european. Aceasta ar fi o fata morgana pe care nu cred că merită să o uh, urmă, să, să încercăm să o, să o creăm, ci de o reasigurare care ne permite ca în situații de uh, criză să nu uh, de criză să nu mărim uh, contribuțiile de șomaj uh, și să rezistăm câțiva ani, de exemplu. Este începutul uh, discuțiilor și trebuie să vedem ce va putea fi, ce, ce va putea funcționa. Totul este deschis, nu toată lumea este convinsă de această idee, dar am început discuțiile. Și care este legătura cu cadrul financiar multianual? ar fi un sistem uh, independent, deci nu ar trebui să existe o legătură directă cu uh, discutarea cadrului financiar multianual. Și aș dori să insist asupra celor spuse de dumneavoastră. Um, care va fi ponderea uh, zonei euro în viitor? Nu cred că putem spune de pe acum exact care va fi aceasta, această pondere, însă foarte probabil vom putea discuta despre mai mult de 85% din PIB-ul european care va reveni uh, zonei euro. Și în acest context va trebui să purtăm discuții pe care nu le putem preconiza uh, de pe acum. Însă trebuie să înțelegem că lucrurile se vor uh, schimba din acest punct de vedere și poate anumite dezbateri vor deveni și se vor fi purtate mult mai accelerat decât se întâmplă acum în ceea ce privește propunerea comisiei. Este o propunere interesantă pentru că se referă la acest subiect și că vine cu anumite uh, modele concrete, pe care însă trebuie să le cântărim cu mare grijă, pentru că mm, s-ar putea uh, să nu fie foarte oportun, de exemplu, să dublăm măsuri de care se ocupă foarte bine Banca, Europa, uh, Banca Europeană de Investiții. Deci trebuie să ne gândim de ce se poate ocupa mai bine Banca Europeană de Investiții când vine vorba de aceste investiții și care sunt uh, posibilitățile de a contracta noi credite de către Uniunea Europeană. Însă subiectele care se regăsesc în propunerea Comisiei uh, sunt foarte relevante și uh, trebuie să le examinăm cu atenția necesară. Mulțumesc! Thank you, Joachim Starbati. Mulțumim, Joachim Starbati. Domnule ministru, vă mulțumesc în primul rând pentru că ați venit aici în Comisia Econ. În urmă cu un an, ministru uh, din Italia de de Finanțe a, ne-a prezentat, a, a prezentat în fața CESE ideea sa privind uh, un, uh, un sistem european de, de asigurare de, de șomaj. A spus că um, dacă nu mai există posibilitatea ajustării prin intermediul uh, schimbului ratei de schimb valutar, singura posibilitate de ajustare rămâne cea legată de Uh, salarii și de șomaj. Au fost uh, amintite diferite uh, variante, un transfer, de exemplu, ceea ce v-ați, v-ați dorit dumneavoastră să evitați. Tocmai de aceea vă referiți la acest sistem de reasigurare care se, o, o societate de reasigurare încasează anumite prime de asigurare pe care le investește în, pe piețele, piețele financiare pentru a uh, spori în, înmulți uh, fondurile respective pe care apoi să le folosească în, situația, uh, în situații de criză. V-ați referit la modelul american. Despre ce este vorba? De, este vorba de plăți directe la, în, într-un fond sau plăți indirecte, ce se întâmplă dacă există deficite, cine este responsabil pentru capitalul propriu al uh, societății sau a sistemului uh, respectiv de reasigurare. Apoi, ce se întâmplă când există uh, deficite sau surplusuri din punctul de vedere al evoluției economice. Dar apoi, da, dacă nu mai avem această curbă evoluție economică normală, cu creșteri și scăderi uh, economice. Dacă economia europeană nu mai este atât de competitivă. Domnul președinte, vă rog să respectați timpul. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această întrebare aș dori să subliniez din nou faptul că, într-adevăr, un sistem unitar de asigurare de șomaj în Europa, ținând seama de 27 de state membre cu tradiții diferite, structuri diferite, nu cred că este un sistem foarte uh, plauzibil și ținând seama de situația, situațiile economice diferite, ar fi foarte greu de construit un asemenea sistem comun, mai ales în condiția în care în anumite state europene, nici nu există o asigurare de șomaj și primul pas ar fi să convenim că este nevoie de asemenea asigurare de șomaj peste tot și că trebuie să existe un sistem de a pune deoparte bani pentru asemenea situații, cum se întâmplă și în, în, în anumite state. Însă, putem să examinăm cu mai mare atenție ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, de exemplu, cu credite care sunt puse la dispoziție, credite care apoi uh, trebuie să fie uh, plătite înapoi. Și apoi trebuie discutate, uh, discutată excluderea unor efecte de transfer, ceea ce a funcționat în Statele Unite ale Americii, ale Americii în, în ciuda situației diferite în, în fiecare stat american individual. Deci, cred că este util să vedem ce putem să Uh, învățăm din uh, situația americană pentru a vedea care sunt pro, uh, progres, progresele posibile. Nu cred că putem rezolva astfel o criză structurală care să afecteze întreaga Uniune Europeană, însă am putea să reacționăm mai bine în cazul în care există niște șocuri legate de creșterea economică. și în, uh, am văzut că în situații de criză economică, contribuțiile la asigurarea de șomaj au uh, crescut, ceea ce nu este normal. Ar fi trebuit să se întâmple exact invers. Și dacă am putea să, uh, să avem un sistem de reasigurare uh, pentru șomaj, cred că am putea să răspunde mai bine unor asemenea situații de, de criză. Și o ultimă precizare. Trebuie să ne gândim că există două, două chestiuni care uh, sunt legate. Moneda euro, moneda comună, și libertatea pentru uh, lucrători în, euro, în Europa. Și teoria lui Manders uh, spune că o zonă com- mon- cu o monedă comună este posibilă doar dacă funcționează și uh, libera circulație a forței de muncă și trebuie să ne gândim cum, uh, o, cum promovăm mai mult această liberă circulație a forței de muncă. Resting. Mulțumesc, e foarte interesant. Wolf Klintz. Domnule ministru, în urmă cu câteva săptămâni, Grecia a ieșit din programul de, de uh, ajustare și de curând am avut ocazia să mă, să mă întâlnesc cu reprezentanții ai guvernului și ai Parlamentului Elen și optimismul inițial pe care îl aveam a cam dispărut rapid. Mie mi se pare că premisele, prognozele de viitor nu sunt prea realiste. O creștere economică prea mare, surplus uh, primar bugetar și așa mai departe. Și m-ar interesa Uh, domnul Moscovici ne-a asigurat la Strasburg că niciun caz nu va mai exista un al patrulea program de sprijin al Greciei, pentru că nu va fi nevoie. Și aș dori să vă întreb, cum veți vota dacă în, de- în decursul programului dumneavoastră de guvernare, în decursul mandatului dumneavoastră, va fi din nou nevoie să ajutați Grecia? A doua întrebare. Statele din Uniunea Europeană, cu excepția Regatului Unit și Danemarcii, doresc să adere la, la mm, moneda euro. Cu excepția Bulgariei, însă, celelalte state nu doresc să adopte moneda euro într-o perioadă mm, scurtă de timp sau pe termen mediu. Și ce veți face din, din acest punct de vedere? Și ultimul punct, taxa pe tranzacții financiare, care a fost creată pentru a îngrădi uh, numărul mare de tranzacții cu produse financiare derivate, care au ajuns la un volum imens de mii de miliarde și cred că sistemul uh, francez nu este potrivit pentru a acoperi acest uh, tip de tranzacții. Mi-ați adresat mai multe întrebări la care o să încerc să vă răspund. Pe scurt, în ceea ce privește taxa pe tranzacții financiare, există este, există acest uh, proverb, dacă preferăm uh, vrabia din mână sau cioara de pe gard. Eu aș prefera totuși vrabia din mână. În al doilea rând, Grecia va părăsi uh, acest program. Eu nu sunt atât de sceptic ca dumneavoastră în ceea ce privește evoluția viitoare. Dacă ne gândim la cât de mult a regresat uh, PIB-ul în uh, ultimii ani, redresarea um, este cu tot, este foarte posibilă. Deci până când uh, Grecia va ajunge la nivelul uh, dinaintea crizei, va mai trece puțin timp și acest lucru uh, cred că este perfect uh, plauzibil chiar dacă suntem uh, foarte uh, precauți, cred că se va depăși uh, perioada de redresare și se va ajunge la o adevărată creștere economică. Noi nu plecăm de la premisa că va fi nevoie de un ulterior program de asistență pentru Grecia și repet acest lucru. Acest, uh, situația din Grecia este un succes al mecanismelor de stabilizare din Europa, așa cum am văzut că s-a întâmplat în Portugalia și în Irlanda Uh, am demonstrat ce putem să facem și acest lucru se vede și în cazul Greciei. Este vorba de o stabilizare pe termen lung, însă până la urmă nu am făcut decât să ne apărăm uh, renumele nostru comun, să recurgem la creditele posibile prin FSF pentru a susține uh, Grecia și uh, a susține Grecia în până în acest moment când poate să stea din nou uh, pe propriile picioare și cred că acest lucru este posibil pentru Grecia. Și încă o propoziție privind zona euro, pentru că m-ați întrebat uh, în legătură cu zona euro. Eu cred că monedele uh, se, se, o monedă va, va convinge prin situația sa proprie și vom vedea când performanța economică a zona euro ajunge 86% din PIB-ul european. Poate acest lucru va convinge și alte state să adere la moneda euro. Domnul Urtasun. Uh, da, vreau să mă alătur la ceea ce spunea domnul Clins despre FTT. Eu cred că și cred și eu că uh, excluderea anumitor uh, venituri din taxe ar uh, fi greșit, ar fi o etichetare greșită ca o taxă pe venituri digitale. În ceea ce privește raportarea pe țară, știți că Parlamentul nostru a susținut acest dosar și la ultimul grup de lucru uh, se pare că Germania nu era pregătită să vină la negocieri, însă știu că socialdemocrații au uh, se, opoziție uh, oficială și uh, sper că putem să contăm pe guvernul dumneavoastră pentru a încheia negocierile pe SBSR. După aceea, în legătură cu acordul Messenberg, în care au fost elemente foarte importante, însă eh, aș dori să mă refer la un lucru. Rolul Parlamentului European în legătură cu viitorul eh, Fondului Monetar Internațional. Nu cred că eh, putem să continuăm cu o abordare interguvernamentală, cu controlul total în afara acestui Parlament și aș dori să știu dacă putem să contăm pe dumneavoastră ca ministru de finanțe să avem un fond european uh, în, sub uh, control parlamentar. Mulțumesc. În ceea ce privește country by country reporting, um, va putea funcționa doar dacă toate părțile interesate vor coopera, țările și întreprinderile respective Tocmai de aceea trebuie să încercăm să găsim o soluție care să funcționeze și care să reflecte realitățile actuale. Dacă distrugem baza pentru, fără de care nu vom primi informațiile necesare, nu vom fi câștigat uh, nimic. Deci uh, trebuie să fim precauți, să obținem un uh, instrument eficient care să funcționeze și pentru societățile comerciale și pentru uh, state. Și um, cred că trebuie să mergem pe o asemenea cale foarte precaută. În ceea ce privește evoluția, transformarea SM și în ce cadru trebuie să se întâmple această transformare ulterioară. Presupun că suntem cu toții de acord că singurul pas realist este să avem un pachet de reformă care să lege transformarea SM-ului de un uh, cadru interguvernamental. Există um, îndoieli profunde vis-a-vis -vis de fezabilitatea acestei transformări pornit de la o propunere a Comisiei Europene și, în plus, cred că ne-am confruntat cu dificultăți majore dacă am adopta și o altă Uh, cale. Drept urmare, eu aș uh, uh, recomanda să ca până când modificăm tratatelor să mergem mai departe cu această transformare a SM-ului într-un mod interguvernamental și într-o etapă ulterioară să reintegrăm uh, SM-ul transformat în cadrul comunitar. Avem nevoie de un SM care să funcționeze foarte bine, a primit mandat, a, a primit sarcini suplimentare uh, și cred că nu ar uh, nu, nu vom ajunge la uh, critici ale ale uh, SM-ul trebuie să funcționeze și acum și nu cred că putem să riscăm uh, transformarea sa prin intermediul modificării uh, tratatelor. Cred că este important să garantăm funcționarea sm ului transformat și dacă acest lucru uh, va funcționa, atunci, prin modificarea tratatelor, putem să îl readuce, să-l readucem în uh, cadrul comunitar. Și uh, știu că situația este în acest sens în mai multe state membre. În uh, Uh, Germania, de exemplu, trebuie să fie rezolvate probleme profunde cu caracter constituțional dacă ne dorim să modificăm modul în care funcționează ESM. Cur- uh, Curtea Europeană de, Just- de Justiție a fost sesizată în acest sens. Cred că s-a discutat uh, în această săptămână, de exemplu, Um, modul în care execută ESM-ul programul de achiziționare de active de către Banca Centrală Europeană și aici este vorba de în ce măsură deciziile care sunt luate în alte organisme afectează prerogativele fundamentale care revin parlamentelor naționale dacă o parte terță poate să ia o decizie care ține doar de prerogativele care ar reveni unor deputați uh, naționali uh, aleși. Deci, sunt chestiuni care au preocupat inclusiv Curtea uh, Constituțională Germană, dar și alte uh, instanțe de acest gen. Tocmai de aceea, uh, trebuie să înțelegem că este afectat, uh, sunt afectate drepturile bugetare ale parlamentelor naționale și acest lucru întotdeauna va avea o relevanță în contextul uh, discutării transformării ESM. Nu este deloc util să avem o perspectivă pur economică și să ignorăm fundamentele uh, sistemelor parlamentare occidentale care întotdeauna au respectat prerogativele bugetare care revin parlamentar. Tocmai aceea eu cred că este o idee bună să mergem pe calea pe care am încercat să vă o prezint eu. Mulțumesc! Thank you! Vă mulțumesc! Ați spus foarte clar că dacă propunerea comisiei cu articolul 30, 342 ar fi adoptată, veți susține propunerea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale. Este o discuție care, bineînțeles, va continua. Martin și Inteland. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că răspundeți întrebărilor noastre și cred că dovediți astfel că există în continuare, trăiește în continuare socialdemocrația în guvernul federal german, în ciuda uh, problemelor între CDU și CSU și în uh, negocierea programului de guvernare ați uh, pus accentul pe viitorul uh, Europei, chiar dacă ați spus și vă citez, un ministru de finanțe german rămâne un ministru de finanțe german. Ne-am fi dorit mai multe din, din partea dumneavoastră. Deci, am o întrebare foarte concretă. Surplusul Suntem de acord că surplusul uh, comercial, uh, bilanțului comercial uh, german poate să ducă la criză pentru și probleme pentru alte state membre. Drept urmare, ar fi important să fie susținută mai mult cererea internă din, din Germania pentru a ajunge la o echilibrare a situației economice în general. Cu toate acestea, um, guvernul federal nu pare să dorească să investească decât în cheltuieli uh, militare. Și domnule ministru, dumneavoastră și dumneavoastră uh, apărați uh, o politică bugetară echilibrată și spuneți că nu există noi fonduri disponibile pentru aceste investiții, dar uh, Uh, eu cred că există aceste fonduri. Se pierd sute de miliarde de euro în fiecare an prin evaziune fiscală. Aceste fonduri ar putea fi uh, recuperate de către state și vă întreb ce ați putea face, de exemplu, când vine vorba de introducerea unor cote eficiente de impunere pentru societățile comerciale. Vă mulțumesc, vă mulțumesc uh, cel puțin pentru aceste întrebări. O să încerc să vă răspund acestor întrebări. În primul rând, este vorba de politica bugetară pe care o avem și despre cât de mult uh, investim. Vă pot asigura că bugetul german are un caracter expansionist în acest an, în anul viitor și în planificarea bugetară pe termen mediu. În uh, anul 2017, când am pregătit pentru prima dată bugetul pe anul 2018 și am pregătit uh, planificarea bugetară pe termen mediu, am uh, prevăzut 50 uh, de miliarde de euro la cheltuieli în plus, ceea ce a fost posibil prin mărirea veniturilor. Deci politica bugetară din acest, din acest moment nu respectă uh, regulile mm, lui Keynes, care în acest uh, moment ne-ar cere să reducem și mai mult datoriile pe care le avem. Nu, din potrivă, politica noastră bugetară are un caracter uh, activ, investește. Mai mult există mm, rubrici mari uh, dedicate investițiilor care se bucură de o creștere de anul trecut pe acest an cu uh, un nivel mai mare de 10 miliarde de euro în același, uh, de la un an la altul și dacă veniturile se vor, uh, colectarea taxelor se va îmbunătăți, vom putea să să investim chiar și mai mult, de exemplu, și instituții sociale, de îngrijirea a, a copiilor. Există măsuri care vin în întâmpinarea situației sociale a cetățenilor prin reducerea contribuțiilor uh, sociale, stabilizăm uh, și sistemele de pensii, de exemplu, și ne-am asigurat că dispunem de posibilitatea de a contribui și la un, o îmbunătățire a mediului de investiții din Europa, în general. Știți că o mare parte a investițiilor uh, publice în infrastructură din, state, din, stat, din anumite state membre se datorează și uh, susținerii din, uh, obținute din bugetul european. Este o dezbatere, din păcate, care nu prea se poartă, nu se amintește contribuția importantă a bugetului european la investițiile naționale. Deci, din acest punct de vedere, eu sunt convins că suntem pe drumul cel bun și o să rămână pe acest drum bun. În ceea ce privește mărirea salariilor, cred că o mare parte din fondurile care ajung la bugetele de stat permit Uh, permit creșterea salariilor, ceea ce funcționează uh, sprijinind creșterea economică și facem, uh, ne aducem și noi contribuția din punct de vedere fiscal, încercând să reducem acolo unde este posibil taxele. Măsuri mai mari care să susțină consumul și investițiile sunt utile, cred că, pentru toate economiile europene. Thank you, Jörg Mulțumesc, domnul Moithan. Stimate domnule ministru, întrebarea mea se ref- pentru dumneavoastră se referă la rezoluția uh, băncilor. Am înțeles că uh, ESM-ul pe viitor va putea să pună la dispoziție și uh, asemenea credite băncilor. Însă el ar trebui să intervină doar când este amenințată întreaga zona euro și Cred că întreaga zonă euro nu poate fi amenințată de falimentul unei bănci. Un fond de rezervă pentru bănci poate să intervină doar dacă există riscul declanșării uh, efect de domino, așa cum s-a întâmplat și cu Grecia, de exemplu. Deci este vorba de o criză cu caracter sistemic în uh, sectorul bancar, însă pentru a pentru a face față unei asemenea crize cu caracter sistemic în sectorul bancar, cred că fondurile de, de la SM nu sunt suficiente. Nu, nu cred că este suficient pentru a face față unei asemenea crize sistemice. Și cred că ar fi suficient, uh, cred că ar trebui să discutăm de, uh, de intervenția Băncii Centrale Europene și a eurosistemului. Și s-a propus, de exemplu, uh, discutarea și în Eurogrup a unei posibile soluții. O să încerc să vorbesc puțin mai rar. Vă mulțumesc. și uh, modelul discutat ar fi uh, rezoluți, fondul de rezoluție creat de uh, Banca Angliei. Oare, și aș dori să vă întreb, uh, salvarea băncilor nu are un caracter doar uh, fiscal și uh, ceea ce se propune ca Banca Centrală Europeană să salveze băncile europene nu ar încălca tratatele, de fapt? În ultimii ani am înregistrat progrese importante în stabilizarea sectorului bancar din Uniunea Europeană și a celui din zona euro. Și dacă ne uităm la toți pașii pe care am făcut din 2008 uh, până acum, înțelegem cât de departe am ajuns. Ne confruntasem cu un risc sistemic la momentul uh, uh, uh, uh respectiv și duritatea răspunsului din partea Fedului american Uh, nu a fost uh, posibilă în Europa. În schimb, am reușit să creăm o serie întreagă de instrumente, ceea ce este un bun progres. Între aceste instrumente se regăsește și acest mecanism de rezoluție a băncilor, care este finanțat dintr-o contribuție proprie a băncilor și bă, instituțiile bancare care au o importanță uh, sistemică vor face obiectul unei decizii din partea autorităților de supraveghere dacă uh, este vorba de o criză sistemică, dacă această criză sistemică are un impact asupra întregii uh, uh, Uniuni, apoi dacă, dispun, dacă entitatea respectivă dispune de acel 8% din capital propriu pentru a permite redresarea și restructurarea Uh, activelor uh, respective și apoi dacă, dincolo de procesul de rezoluție, uh, poate fi evitată o contaminare a, a riscurilor a întregului sistem. Deci nu intervine un algoritm automat, ci să iau decizii în funcție de anumite criterii. Și dincolo de toate aceste decizii, se creează un mecanism de, de protecție. Deci, dincolo de fondul alimentat de băncile uh, respective, se creează și un alt uh, mecanism de, de protecție, uh, ESM, și trebuie să înțelegem că uh, este vorba de o măsură care s-ar putea să fie foarte redusă și care, de altfel, din punctul nostru de vedere, ar trebui să fie însoțită și de alte măsuri care uh, Uh, la care să sperăm că nu va fi nevoie să recurgem uh, niciodată o recapitalizare din partea ESM-ului. Deci eu cred că este un sistem foarte stabil care poate funcționa și răspunde unor situații de criză și de altfel există și structuri de guvernanță care permit luarea unor decizii rapide în asemenea situații de criză. Este, există această posibilitate, dar ea nu va, ea întotdeauna va fi, va avea un caracter uh, um, individual și toate aceste chestiuni vor trebui să fie negociate și instituite. Propunerile privind uh, lichiditatea pot fi înțelese dintr-o perspectivă sistemică, însă nu s-a luat nicio decizie din acest punct de vedere Uh, toate chestiunile pe care le-am menționat înainte sunt uh, cele relevante în acest moment. Capel. Mulțumesc, Barbara Capel. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit astăzi în Comisia Econ. Ieri, alături de noi, uh, a fost președintele Ecofin, ministrul de finanțe austriac, care ne-a spus că una din prioritățile președinției actuale este definitivarea Uniunii Bancare și că pentru el uh, are prioritate reducerea riscurilor înainte să se ajungă la o partajare a riscurilor. Acest lucru în uh, domeniul reducerii riscurilor s-a făcut un pas important cu propunerile legate de um, tratarea și reducerea numărului uh, creditelor neperformante. Ne-am întâlnit și cu Uh, președintele BC Draghi, care consideră că există multe măsuri când vine vorba de reducerea riscurilor și că ar fi nevoie de mai multe măsuri uh, cu caracter uh, solidar. Și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Trebuie să reducem în primul rând riscurile înainte să mergem înainte cu partajarea riscurilor. Și o altă întrebare. Taxa pe uh, tranzacții financiare. Uh, a fost un subiect uh, pentru care Austria s-a implicat destul de mult uh, și intens în ultimii ani. Ați spus că ați spus că preferați vrabia din mână ciorii de pe gard uh, până la urmă și că înțeleg și înțeleg că acest lucru înseamnă că preferați uh, o abordare mai restrânsă până când se ajunge la o asemenea taxă cu caracter adevărat global internațional. Apoi, a treia întrebare. V-ați referit la necesitatea instituirii unei uh, capacit- uh, capacități, unei facilități de stabilizare uh, fiscală. Cum este posibil să mm, introducem acest lucru într-un, într-un buget european? Uh, și despre ce sume discutăm în acest buget european. Cred că reducerea riscurilor trebuie să meargă mână în mână cu solidaritatea. Ce s-a schimbat în comparație cu trecut este că acum uh, nu, că am, am înțeles cu toții că nu putem să facem acest lucru recurgând la predici. Unii se referă la uh, reducerea riscurilor, ceilalți insistă pe partajarea riscurilor și uh, nu se poartă un uh, dialog cu adevărat. Deci, din punctul meu de vedere, ar fi un, un progres dacă am înțelege că ambele aspecte sunt importante și că fără reducerea riscurilor nu putem să mergem înainte. Este un lucru care este valabil și în discuțiile legate de SEM și de alte chestiuni. Deci, nu cred că există o adevărată contradicție între cele două uh, dimensiuni atâta vreme cât toată lumea își dorește, are, chiar dorește să meargă uh, înainte și acest lucru poate funcționa dacă există voința necesară. Deci trebuie să depășim această etapă în care ne ținem uh, reciproc uh, predici și să recunoaștem că au fost uh, înregistrate progrese din ambele puncte de vedere. Apoi v-ați referit și la taxa pe tranzacții financiare. Trebuie să vedem. Cred că nu, nu ne putem uh, permite să vânăm uh, o fata morgana la nesfârșit. Trebuie să înțelegem ce poate funcționa la modul concret și să înțelegem că există o legătură cu uh, discuția bugetară și posibilitățile ulterioare care pot apărea din acest punct de vedere. În ceea ce privește suma uh, propusă de comisie, Cred că există unii care au acest uh, obiectiv, însă, mm, din punctul meu de vedere, propunerea de care am avea nevoie încă nu a fost făcută. Acum vom grupa întrebările Esther de Lange. Da, am o întrebare în legătură cu EDIS și una în legătură cu creditele neperformante. În legătură cu EDIS ați fost destul, destul de criptic, ați spus că va fi discutată, ați făcut referire la fai de parcurs pentru negocierile politice și ați făcut referire la alte aspecte. Știți că în Parlament există diverse opinii în ceea ce privește structura, calendarul și condițion- Uh, și uh, condițiile pentru sistemul de asigurare depunerilor. Uh, însă aș dori să știu care sunt celelalte aspecte la care vă refereați. Puteți să fiți mai specific și nu condiționați, considerați că cu condiționalitățile corecte EDIS ar putea să funcționeze fără să crească hazardul moral și să per- permită sistemelor naționale să coexiste. În al doilea rând, în legătură cu creditele neperformante, mai pe scurt, ați spus că există ați vorbit despre state cu poziții de stat total diferite. cum ați face dacă ar trebui să reîncepeți de la zero? Grupăm uh, Iacob von Weizsäcker. Mulțumesc, domnule președinte. Um, I want to start. I think the keen interest even of our colleague professor este, în împărtășesc și eu interesul colegului nostru starbati în legătură cu planul de asigurare. Pentru mine este uh, o indicație a promisiunilor dumneavoastră, însă mă preocupă finanțarea și organizarea unor bunuri publice europene pentru secolul 21 Aici intră și controlul uh, granițelor externe și tratamentul uman acordat refugiaților. Este o vorba de o agendă comună și întrebarea mea este cum aveți de gând să vă asigurați și în contextul cadrului final, financiar multianual și chiar dacă nu toate statele membre sunt dispuse să participe ca aceste uh, proiecte care să crească plus valoarea proiectului european în, în anii următori uh, să fie finanțați corespunzător în anii următori. Vă mulțumesc, Georgios Kirtsos. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a felicita pe domnul ministru uh, aș dori să menționez uh, uh, prezentarea Greciei. În Greci, să menționez situația Greciei. Avem o finanțare prin programe și măsuri dure care au fost impuse a apelat și la FMI pentru finanțarea programului, însă avem încă aplicate măsuri foarte dure, ceea ce duce la întrebări la nivel politic. Ministrii spun că Mm, econom, domnul ministru a spus chiar el că economia merge mai bine, însă avem reduceri foarte mari la uh, pensii și în general, ceea ce duce la dificultăți foarte mari. Deci avem măsuri foarte dure care au fost aplicate care duc uh, la o perspectivă economică bună, dar nu se ține cont de uh, gestiunea situației la nivel politic și social. Uh, opoziția de actual, din momentul actual poate va fi guvernul din viitor, însă se vor confrunta și ei cu aceleași probleme. Aș dori să văd care este abordarea dumneavoastră. Puteți să ne dați un indiciu în acest sens? Cum se poate înainta? Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări diferite. O să încerc să răspund uh, diferitelor domenii menționate. Când discutăm despre EDIS, trebuie să înțelegem un lucru foarte bine. Avem o guvernanță europeană când vine vorba de mecanismul de rezoluție a băncilor. Se ia o decizie europeană și în mod independent băncile sunt supraveghete de o instituție europeană. Și se pune întrebarea ce să facem înainte, după, cum sunt respectate aceste norme. Cred că din acest punct de vedere lucrurile funcționează destul de bine. Și în momentul în care vom avea EDIS, situația va fi următoarea. Va fi vorba și de o guvernanță din partea statelor membre care trebuie să fie pusă în aplicare. Și există o diferență dacă uh, o decizie este luată de un uh, consiliu în când vine vorba de rezoluția unei bănci și uh, situația în care există responsabilități fără ca cineva să fi luat o decizie și riscurile cu care ne, ne vom confrunta s-ar putea să fie mai mari decât cele pe care le cunoaștem acum. Evoluțiile tehnologice vor face posibil ca cineva să își uh, deschidă o bancă undeva, o reședință bancară undeva și apoi prin intermediul uh, fintech-ul, instrumentelor fintech, să uh, creeze riscuri pentru depozitele bancare care să depășească uh, ceea ce putem noi să ne închipuim acum. Deci, întrebarea pe care o avem noi este cum garantăm o situație în care standardele comune europene devin tot mai importante? Uh, va trebui să discutăm despre reducerea creditelor neperformante, va trebui să discutăm măsurile de combatere a spălării de bani în același timp și va trebui să discutăm care, vor fi, care va fi importanța uh, titlurilor, obligațiunilor de stat uh, deținute de bănci. Sunt întrebări uh, foarte importante la care eu sunt, consid- uh, sunt, uh, sunt, sunt sigur că vom reuși să găsim un răspuns, însă este o agendă încărcată și cu chestiuni deosebit de importante. Tocmai de aceea am spus că mă bucur că putem să discutăm cum trebuie să arate foaia de parcurs pe care să o, să o, parti- să o, să o parcurgem. Există o guvernanță Uh, europeană în cadrul rezoluției bancare, dar nu există o asemenea guvernanță europeană în cadrul EDIS. Aici există, din păcate, în continuare o guvernanță națională și trebuie să ținem cont de acest lucru. ceea ce privește creditele neperformante, trebuie să stabilim un obiectiv de reducere ori. și apoi uh, nu trebuie să pierdem din vedere datele istorice. Uh, cu anumite bănci individuale trebuie să putem încheia anumite acorduri uh, relevante, dar și în contextul re- rezoluției bancare și în contextul uh, viitor creat, dacă va exista un EDIS, lucrurile trebuie să fie foarte clare. Avem să avem un cadru juridic clar, astfel încât Uh, creditorii sau cei care achiziționează uh, active din partea, uh, din, din partea băncilor să aibă șanse să își reprimească banii. Deci cred că un sistem bancar în care nu există siguranța că îți reprimești banii pe care i-ai plătit nu poate să fie unul stabil. Pentru că dacă toată lumea va, va vedea că băncile nu pot să-și uh, recupereze datoriile pe care le au, um, nu, vor, nu se vor bucura de o încredere prea mare. Putem să vedem acest lucru în, uh, în momentul în care asemenea pachete de datorii uh, sunt scoase pe piață și interesul pentru ele este prea redus pentru că inclusiv sistemul Uh, cadrul legal din uh, țările respective nu garantează recuperarea datoriilor respective. În ceea ce privește valorile europene și cadrul financiar multianual, eu sunt convins că există spații de manevră din acest, din, din acest punct de vedere. Chiar dacă uh, discutăm de 1% din PIB, contribuția contribuția pentru anumite state la, la bugetul anumite state va fi una foarte, foarte mare de până la 4, cu până la 40%. Cred că trebuie să fim atenți cu modul în care cheltuim aceste fonduri și sper că și uh, uh, eurodeputații uh, în, înțeleg că nu trebuie să dea apă la moare populiștilor europeni. Pentru aceste cheltuieli, cred că există spațiu suficient de mare de manevră pentru politica uh, externă, pentru gestionarea comună a frontierelor, pentru tratamentul uh, uh, refugiaților. Cred că există suficiente fonduri pe care putem să le găsim în bugetul european. Eu plec de la premisa că sunt chestiuni extrem de importante pentru noi și că ele se vor reflecta ca atare în viitorul uh, cadru financiar multianual. Apoi a mai fost o întrebare legată de Grecia și rolul Fondului Monetar Internațional. Ce facem noi acum este să însoțim din nou uh, Grecia pe piețele financiare. Este un uh, progres imens, un pas care face parte dintr-un cadru bazat pe încredere. Dacă nimeni nu are încredere, nu au încredere cetățenii, întreprinderii, actorii de pe piețele finan- uh, financiare internaționale, dacă statele membre, celelalte state membre nu au încredere în Grecia, revenirea la finanțare de pe piețe va fi o mare provocare. Tocmai de aceea este atât de important ca măsurile prevăzute după expirarea acestui program să fie și respectate, indiferent de cine va fi la guvernare. Pentru că dacă nu, lucrurile nu vor funcționa și avem suficientă experiență din acumulate în trecut și nu putem decât să îi sfătuim pe cei care sunt tentați să renunțe să încerce să submineze această încredere, pentru că încercarea respectivă s-ar putea să se dovedească a fi una uh, foarte uh, costisitoare. Finanțarea uh, oferită până acum Greciei a creat stabilitatea necesară pentru ca Grecia pas cu pas să revină la o finanțare privată de pe piețele financiare. Mie mi se pare că ar fi o mare greșeală dacă uh, măsurile convenite nu ar fi puse în aplicare în, în, în, următorii, în următorii ani. Acesta a fost uh, obiectivul nostru și cele convenite ar trebui să fie și uh, respectate. Și eu uh, cred că lucrurile vor funcționa. În acest context uh, trebuie să înțelegem și care este rolul Fondului Monetar Internațional, care participă, are o linie, un credit de 10 miliarde de euro. Mulțumim, Silva Pereira. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bun venit, domnului ministru. Salut uh, susținerea de către dumneavoastră a ideii pentru un buget al zonei euro Am trei întrebări în legătură cu transformarea stabil- mecanismului de stabilitate europe- europeană în uh, fondul monitor european. În observațiile dumneavoastră introductive ați uh, menționat necesitatea unor mari schimbări însă ați clarificat, după aceea, în observațiile dumneavoastră, ați clarificat că um, vă referiți la doi pași, în primul rând uh, o schimbare în tratatul interguvernamental și după aceea cooperarea în legislația comunitară. Însă reforma în sensul unei Uniuni Europene mai uh, unite nu va fi o reformă în afara Uniunii Europene cu uh, control parlamentar mai permanent. A doua întrebare, cât de mare este pasul pe care îl propuneți? Pentru că în a doua fază incorporarea ESM în legislația comunitară trebuie să fie făcută păstrând caracteristicile guvernanței sale. Ce înseamnă asta, să se păstreze guvernanța? Și în final, una dintre funcțiile acestei noi instituții, care va fi numită Fondul Monetar European, va fi să evalueze situația economică din statele membre, însă fără a duplica rolul comisiei. Știm că comisia evaluează larg situația economică din statele membre, deci mă întreb ce alte evaluări mai rămân de făcut de, o, de către o asemenea institu- instituție. Mulțumim, Werner Lange. Vă mulțumesc, domnule, mini, uh, domnule ministru. În calitate de creștin democrat, aș dori să vă complimentez. În 24 de ani eu nu am întâlnit un ministru de finanțe care într-o perioadă atât de scurtă de timp să fi stăpânit uh, materia uh, ministerului respectiv ca și dumneavoastră. Am câteva întrebări. Prima se referă la mecanismul european de stabilitate. A spus că acesta ar trebui să fie introdus în dreptul comunitar, însă în Uh, uh, contractul de guvernare ați spus că prerogativele parlamentelor naționale ar trebui să fie păstrate. Nu știu cum veți reuși să faceți acest lucru. În ceea ce privește country by uh, country uh, reporting, în ceea ce privește uh, sistemul de uh, TVA, lucrurile sunt, s-au împotmolit. În uh, Europa există sume imense obținute în urma fraudei cu TVA. Uh, în ceea ce privește proiectul BEPS, de asemenea, suntem împodmoliți. Credeți că există posibilitatea să se schimbe ceva în, în ultimii ani și uh, care este posibilitatea de a ajunge la o reformare a um, uh, taxelor pe tranzacțiile financiare? Și apoi, după Brexit, uh, cineva trebuie să acopere lacuna bugetară. Domnul Oettinger a făcut uh, Um, anumite propuneri care au fost criticate. Unde credeți că trebuie să ajungă bugetul european? La 1,24% din PIB sau mai degrabă la 1%, așa cum e cazul acum? Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, domnule Scholz. În primul rând, eh, aș dori să felicit susținerea dumneavoastră pentru acest mecanism de stabilitate care ar putea să fie asigurarea de șomaj europeană. Și propunerea Comisiei Europene uh, propune includerea profitorilor BCE în utilizarea acestor produse de stabilizare. Cum vi se pare ideea de a folosi o parte din uh, profiturile BCE pentru a uh, uh, utiliza acest, în acest instrument de stabilizare. În ceea ce privește EDIS, um, mecanismul pentru asigurarea depunerii depozitelor. În momentul de față avem o problemă gravă de risc moral. Uh, este legată de felul în care uh, instituțiile europene reglementează, uh, controlează, rezolvă problemele din sectorul bancar. Deci, se ocupă cu absolut toate aspectele. Și uh, aici apare riscul moral. Cine uh, ia uh, decizia nu și asumă consecințele deciziei respective. Așadar, cine va mm, gestiona aceste riscuri ale depunerilor? Situația nu poate să continue. Vorbim despre pachetul bancar care se va discuta în următoarele luni și vor fi uh, multe state membre care vor uh, decide să uh, dea pași înapoi, pentru că situația nu poate să se susțină pe termen lung. După aceea ați mai vorbit în legătură cu tratamentul prudențial al datoriei suverane. Și nu prea înțeleg de ce se dez- introduce această dezbatere în discuția despre EDIS. pentru că nu avem o, nu putem să avem o uniune monetară uh, care să fie liberă de orice risc. Fie uh, introducem această propunere în cadrul EDIS. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Stimați colegi, voi adăuga o scurtă întrebare legată de discuția pe care am purtat-o ieri cu Elke König, uh, foarte în legătură cu caracteristicile măsurii de protecție backstop și ea a clarificat foarte clar că pentru ca acest backstop să fie eficient, uh, uh, banii din fondul de rezoluție trebuie să fie uh, suficienți și autoritatea de rezoluție trebuie să fie, fie sigură de prezența acestor fonduri, să nu depindă de adoptarea parlamentară trebuie să fie sigur și în weekend că aceste că aceste fonduri sunt disponibile. Cum planificați să evaluați această problemă foarte delicată a guvernanței și a uh, deciziilor în cazul măsurii de protecție? Foarte pe scurt, domnule Marias. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Aveți traducere? Domnule ministru, Germania este un stat care își îndeplinește angajamentele, deci aș dori să vă întreb în data de 14 martie 1942 un împrumut obligatoriu a fost uh, a, a, aplicat de către ocupatorul german în Grecia, care a fost uh, replătit uh, și ultima plată a fost în 1993. Dumneavoastră, ca ministru, veți continua să uh, cu plata acestui împrumut, pentru că mai există încă câteva zeci de milioane de euro care uh, mai trebuie plătiți. și cum considerați acest împrum- când, când considera, veți considera că acest uh, împrumut va fi uh, plătit în totalitate? Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Foarte mulți au pus uh, întrebări în legătură cu ESM, mecanismul de stabilitate și cum se pot organiza excepții. Aceste lucruri trebuie într-adevăr discutate. Eu cred că nu avem de ales decât să avem o structură care să facă posibile anumite decizii și care să fie legate de uh, posibilitatea ca statele membre să trimită oameni pentru a participa. Orice alt sistem ar submina controlul parlamentar și nu ar îndeplini cerințele pentru control parlamentar. Din acest motiv, aș spune că este o idee bună să nu avem obiective nerealiste, pentru că sunt o serie de state care pe baza Constituției nu au alte opțiuni la dispoziție, nu ar putea să fie de acord cu o structură pentru un mecanism care să uh, ocolească parlamentele naționale. Parlamentele naționale vor trebui să fie implicate, cel puțin implicit. Nu cred că putem scăpa de o asemenea abordare, pentru că sunt o serie de state membre, printre care și al meu, care nu ar putea să delege aceste puteri. De aceea, cred că trebuie să punem accentul pe mecanisme care să facă posibilă care să facă posibil un sistem de luare a deciziilor Însă dacă oamenii au impresia că pot să eludeze rolul parlamentelor, nu va fi posibil. Trebuie să avem o abordare ă, diferită. Trebuie să avem o decizie a Consiliului de Conducere și aceasta să fie rapidă. A doua întrebare, cum se ajunge de la un loc, de la un punct la altul? Primul pas ar trebui să fie să ne asigurăm că ESM va avea succes, însă în cadrul actual putem să ne gândim la o schimbare a tratatelor. Ca și dumneavoastră, de-a lungul anilor, Am lucrat uh, la BEI și acest lucru ar putea să răspundă uh, întrebărilor legate de controlul parlamentar. Aceste aspecte ar putea fi importante pentru statele care au un cadru constituțional care nu suferă deviere. Nu este vorba de ceea ce își doresc, ci ceea ce este posibil prin uh, dispozițiile din Constituție. Acestea corespunde cu acordul coaliției din Germania. Și cealaltă idee este că trebuie să înregistrăm progrese. Sunt o serie de propuneri, uh, o serie de măsuri care au fost amânate și încercăm să evităm frauda la TVA. Foarte multe dintre blocajele care au fost menționate nu sunt uh, legate de reforme, ci de prioritățile diversor, diverselor state. S-a pus și o întrebare în legătură cu impozitarea. BEPS uh, este o problemă majoră în Uniunea Europeană, însă nu numai și aș dori să vă spun că dacă vă uitați la uh, reforma fiscală americană există niște măsuri foarte dure în acest sens. Transferul profiturilor încalcă acordurile anterioare Însă cred că ar trebui să existe o oportunitate de discuție la G7, OCDE și eh, G20 pentru a avea un mandat pentru un sistem care să fie mai eficient decât cel actual. Eh, s-a pus și o întrebare în legătură cu contribuțiile. Aș dori să revin la această întrebare. Cred că dacă privim problema în detaliu, vom ve- veți vedea că un PIB de 1% uh, trebuie să fie văzut din punct de vedere al creșterilor. Chiar dacă se folosește această măsurătoare, cum se poate implementa o creștere pentru că Acestea sunt uh, cifre care sunt greu de justificat. Deci atunci când uh, discutăm despre creșteri, acest proces este unul important, însă trebuie să fie văzut în uh, funcție de bugetele naționale. S-a menționat din nou EDIS, sistemul mecanismul de asigurare a depozitelor, este într-adevăr un subiect foarte important de discutat. Este foarte bine să discutăm uh, o, fo- o eventuală foaie de parcurs, însă mai există încă multe, multe uh, semne de întrebare și poate aș putea răspunde cu o anecdotă când am fost uh, membru al Parlamentului și am avut problema crizei sistemului bancar islandez. Mulți eh, mi s-au adresat și mi-au spus eu mi-am eh, pus economiile într-o bancă din Islanda și eu trebuia să le răspund, eu nu am nicio posibilitate de a mă duce în Islanda pentru a recupera acești bani. V-ați investit banii într-un stat unde nu există asigurări bancare și de aceea ați primit o dobândă așa de mare. Uh, spun acest lucru uh, uh, pentru a arăta că nu este un lucru banal. Este vorba de toate creditele neperformante și toate problemele ridicate, pentru că pot, putem, aceste probleme pot să apară peste tot și trebuie să vedem cine este responsabil În orice caz, trebuie să uh, asigurarea trebuie să se implice doar în cazuri individuale și nu în cazuri de uh, eșecuri sistemice. S-au menționat uh, obligațiunile de rang superior. Și pe acestea le vom examina. Uh, am discutat despre guvernanță. Cred că am menționat toate problemele uh, și în legătură cu ultima întrebare nu am nimic uh, de adăugat. Domnule Marias, aș dori să mulțumesc foarte mult domnului ministru Scholz și mă alătur domnului Langen în uh, exprimarea opiniei că este în uh, control uh, asupra acestor, aceste puncte complexe din punct de vedere tehnic. Apreciem și poziția dumneavoastră pro-europeană. Un mesaj din partea interpreților. Uh, suntem în a 38-a zi de protest în legătură cu măsurile care ne-au fost impuse uh, abuziv de către administrație, ca prin urmare nu putem să acordăm niciun fel de depășire a timpului prevăzut de muncă pentru această reuniune. Vă mulțumim pentru atenție. State with the appropriate parliamentary control by, by national parliaments. That's why when we uh, took a public position, we said that when we integrate in the union law, we support the EIB model. So we don't want to